Varmt välkomna till dagens utskottsmöte. Bună ziua și bine ați venit uh, la întâlnirea noastră de astăzi. Astăzi avem o întâlnire foarte interesantă și de aceea vă urez tuturor un călduros bun venit. Aș dori să le urez un călduros bun venit uh, unui grup de tineri din Suedia care au venit să se bucure de această dezbatere. Este prima dată când ne întâlnim după um, Ziua Internațională a Femeii și aș vrea să profit de această ocazie pentru a le mulțumi tuturor celor care au participat la manifestările de 8 martie și le mulțumesc pentru toate eforturile depuse pentru acest eveniment. A fost o zi foarte importantă în care problemele noastre au fost în centrul atenției. Și, bineînțeles, sperăm că vom primi uh, foarte mult sprijin uh, pentru problemele noastre și în viitor. De aceea vă mulțumesc încă o dată pentru angajamentul de care ați dat dovadă pentru a atrage atenția asupra problemelor legate de femei și cred că rezultatele de pe urma Zilei Internaționale a Femeilor au fost foarte bune. Haideți să ne uităm acum puțin la ordinea de zi. Avem o mică modificare de care vă rog să luați seama. La punctul numărul 8, un schimb de opinii cu doamna Langbach de la directorul Institutului uh, European uh, pentru Egalitatea între Sexe. Vom uh, inversa locurile cu punctul 9, schimb de opinii cu doamna Balzani, referitor la buget. Aceste modificări au fost făcute din cauza aranjamentelor de călătorie ale doamnei Langbach. Deci schimbăm uh, ordinea punctului 8 cu 9. Dacă nu aveți nicio obiecție, atunci să considerăm că agenda este adoptată. Așadar, să trecem acum la punctul numărul 2, anunțurile președintei. Am un uh, punct de informare pentru dumneavoastră pe 24 martie, între ora 9 dimineața și 10.30, va avea loc o reuniune extraordinară a Comisiei, împreună cu Comisia de Relații Externe, de Afaceri Externe și cu Comisia pentru Dezvoltare. Aceasta va fi o ocazie pentru noi pentru a discuta cu doamna Michel Bachelier și uh, Widman, domnul Widman. Și aș dori să vă invit la această reuniune deci de la 9 la 10.30 pe 24 martie. Este o ocazie foarte bună să schimbați puncte de vedere cu doamna Bașelie. Acum trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, aprobarea procesului verbal a reuniunii din 13 decembrie 2010, 20 ianuarie 2011 și 26-27 ianuarie 2011. Procesele verbale se regăsesc în documentele dumneavoastră. Dacă nu aveți obiecții, până la sfârșitul zilei de astăzi uh, le vom considera adoptate. Și ajungem astfel la punctul 4 de pe ordinea de zi. Și îi urez acum un călduros bun venit doamnei Iuta Hauk, care este președinta Comisiei Speciale cu privire la provocările de politică și resursele bugetare pentru o Uniune Europeană durabilă după 2013. Suntem foarte încântați să O primim uh, astăzi uh, alături de noi pe doamna Haug. Este o ocazie foarte bună să auzim ce are de spus și să-i prezentăm și noi câteva probleme care ne preocupă. Aș vrea de asemenea să vă reamintesc că coordonatorii comisiei respective au hotărât ca și noi să contribuim la acest raport. Vom uh, introduce amendamente și le vom prezenta direct comisiei speciale. Graficul de timp vă va fi uh, anunțat după dezbaterea noastră. Așadar, în primul rând, aș dori să-i dau cuvântul doamnei Haug. Încă o dată, bine ați venit în comisia noastră. Vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi de toate vreau să vă mulțumesc pentru această invitație Mi se pare potrivit ca eu uh, sau raportorul, în funcție de calendarul nostru, să avem posibilitatea de a lua cuvântul în cadrul comisiilor. Știți cu toții că anul trecut, după pauza de vară, după vacanța de vară, am început lucrările. Ne-am împărțit sarcinile, de fapt am constituit trei tipuri de sarcini, trei faze mai precis. Mai întâi de toate ne-am ocupat de aspectele generale, adeori, adeseori tehnice. Adică ne gândeam la durata pe care ar trebui să o aibă următoarea previziune financiară, structura, etc., etc. Aceasta a fost prima fază, uh, fază. A doua fază, care a început după anul nou, s-a, a fost dedicată problemelor sectoriale, politicilor sectoriale, spre exemplu, politica agrară, politica de coeziune, politica internă, politica externă, etc. Toate, așadar, toate acele politici care se regăsesc în buget. Joia trecută, în timpul uh, reuniunilor de la Strasburg, am avut ultima întâlnire uh, întâlnire la care am discutat tocmai aceste teme. Ne-am uh, referit în special la politica internă, la politica privind migrația și, de asemenea, la modul în care vom aborda schimbările climatice. Și această problemă va reprezenta una dintre marile provocări pentru următoarea planificare financiară care este pro- problema cu care ne confruntăm. Avem de-a face cu mari provocări. În același timp, am uh, ajuns la un consens larg cu privire la politicile pe care le vom sprijini atât în momentul de față, cât și în următoarea perioadă bugetară este vorba despre strategia 2020, care a fost deja pro, propusă de către Comisie și promulgată de către Consiliu, iar Parlamentul European anul trecut a promulgat o rezoluție extrem de pozitivă pe această temă. Prin urmare, noi încercăm să aflăm cum vom putea promova toate obiectivele strategiei 2020. Uh, ne gândim la modul în care trebuie să implementăm aceste ambiții, uh, de asemenea la ne gândim la politicile care vor aduce într-adevăr o plus valoare europeană, ne gândim la modul în care fondurile pe care le avem la dispoziție pot fi folosite într-o manieră eficientă, la posibilitățile ce ne stau la dispoziție de creere, pentru crearea unor sinergii între bugetele european și bugetele naționale. Toate aceste teme au fost dezbătute joia trecută și am văzut, de asemenea, în documentele pe care le aveți dumneavoastră în față, proiectul raportorului, documentul de lucru mai precis. Acesta se află în versiunea engleză, în fața dumneavoastră, însă joia trecută a fost trimis spre traducere, iar cel târziu poi mâine îl veți avea la dispoziție în toate limbile. vedeți acolo toate propunerile făcuse, făcute de raportor pentru proiectul nostru de raport. Acest document de lucru redă în mare parte toate discuțiile purtate în cadrul Comisiei SURE. Vă asigur că la reuniunile Comisiei Sure care au stat la baza acestui document nu au fost invitați doar membrii Comisiei, ci, bineînțeles, am, prezent, am invitat și uh, membrii ai altor comisii competente pe fond. Și propunerile acestor uh, personalități au fost incluse de asemenea în documentul nostru de lucru. Lucrul acesta este necesar pentru că dacă ne dorim ca în următoarea previziune uh, financiară să ajungem la o concluzie pozitivă alături de Consiliu, avem nevoie, în mod evident, de o majoritate covârșitoare la nivelul Parlamentului European. Asta pentru a-i obliga pe cei din Consiliu să discute într-adevăr cu noi. Bineînțeles, vom uh, discuta în continuare această <coughs> temă, și anume modul în care vrem să negociem cu Consiliul, în următoarele ședințe ale Comisiei Sure. Vom discuta atât uh, raportul, cât și modul în care ne vom asigura că Consiliul, sau mă rog, o, măcar o mare parte a membrilor Consiliului, vor uh, adopta argumentele propuse de către Parlamentul European. Bineînțeles că asta nu va fi simplu. Știm asta încă de la discuțiile privind bugetul de anul trecut. Ați văzut acolo că există o serie de state membre care blochează discuțiile, care nu doresc să poarte niciun fel de discuție cu Parlamentul European. Am spus întotdeauna atunci că probabil aceste state membre nu au citit tratatul de la Lisabona. Dar cred că e exact contrariu. Au citit prevederile tratatului și-au dat seama că acum uh, trebuie să renunțe la o serie de competențe în favoarea Parlamentului European și tocmai de aceea încearcă să ne blocheze. Știți că rezultatul a fost unul <laughs> relativ pozitiv, din fericire. <clears throat> Și uh, asta deoarece următoarele președinții ale Consiliului sunt dispuse să creeze alături de noi un, o procedură pe care o vom putea folosi în viitor pentru discuțiile și negocierile privind uh, cadrele financiare. Așadar, Uh, ne vom asigura că nu vom rămâne în afara discuțiilor pe viitor. Însă trebuie să fim uh, conștienți de faptul că decizia Consiliului este unanimă, trebuie să fie unanimă, însă doar după acceptul Parlamentului European. Și acest accept este elementul cheie. Am spus uh, că nu se poate ca lucrurile să meargă ca în ultimii zeci de ani. Nu e posibil ca acea noapte a negocierilor să se repete și în viitor. Uh, Uh, nu e posibil să ne întâlnim la, în timpul nopții, uh, să discutăm până la ora 3 și după aceea la 3 dimineața să decidem uh, un proiect care de fapt nu reflectă în nicio măsură poziția Parlamentului European. Ei, așa ceva nu se mai poate pe viitor și, după cum spuneam, atât președinția ungară cât și cea daneză și poloneză și cea cipriotă sunt dispuse să discute cu noi. De fapt, președinția ungară a început deja negocierile cu noi și încearcă la nivelul Consiliului să creeze o atmosferă propice dezvoltării unei uh, proceduri pentru viitor. O procedură care să asigure activitatea esențială a Parlamentului European. În ceea ce privește discuțiile de pe, uh, pentru viitor, pornesc de la premisa că noi trebuie cel puțin să obținem ceea ce ne-a stat deja la dispoziție în uh, prezenta perioadă financiară. Asta nu pentru că suntem de părere că situația până acum a fost uh, perfectă, nici pe departe. Am, am observat de-a lungul uh, de-a lungul timpului că, nici, că fondurile ce ne-au stat la dispoziție nu au fost nici pe departe suficiente. Însă trebuie să ținem cont de procedurile de, sau perioada de austeritate care a lovit uh, bugetele statelor naționale. Am avut de-a face cu criza economică, criza financiară și acum ne confruntăm, trebuie să ținem cont de asta, cu o criză a datoriilor. Gradul de îndatorare al statelor membre este din ce în ce mai mare și tocmai de aceea pe viitor se va proceda la măsuri de austeritate. Ne dorim ca, începând cu 2013, sau așteptăm ca, începând cu 2013, situația economică să se îmbunătățească și, prin urmare, să se, însumă, să se îmbunătățească și bugetele naționale. Cu toate acestea, nu credem că statele membre sunt uh, dispusă în momentul de față să suplimenteze fondurile care ne-au fost puse la dispoziție. Așadar, avem plafonul, plafonul care a fost uh, stabilit prin tratat, 1,23% din uh, PIB-ul per Uniunea Europeană. Nu vom depăși acest plaf- plafon în niciun caz, însă pornesc de la premisa că previziunile financiare uh, negociate vor, uh, vor fi puțin sub acest uh, plafon pentru a ne oferi o marjă de negociere. Și în raport puteți vedea că ne dorim neapărat flexibilitate în discuțiile cu Consiliul. Cu Consiliul. Nu ne dorim un cadru rigid pe viitor, ci ne dorim ca acolo unde ca pe viitor, acolo unde nu au fost oferite fonduri din diferite uh, motive, să se poată, printr-o procedură relativ simplă cu Consiliul, să se aloce fondurile necesare. Aceasta este flexibilitatea despre care vorbeam. Care este cadrul pe care ni-l dorim care sunt uh, fondurile alocate pe rubrici. Ei bine, aceste teme vor fi discutate și pe viitor în Comisia Sure. Bine, discuțiile pe aceste teme nu au, uh, nu, s-au, nu au fost finalizate până, până în momentul de față. Am avut o serie de uh, ședințe, însă raportul va fi uh, promulgat cândva în aprilie, iar în iulie vom avea votul în plen și, bineînțeles, discuțiile plen, în plen. Cei care doresc să depună amendamente au posibilitatea să o facă până la 31 martie, când avem data limită la nivelul Comisiei Sure pentru introducerea amendamentelor. Așadar, toate amendamentele ce se doresc a fi introduse trebuie să fie introduse până la 31 martie. Cred că mă apropii de final dar nu înainte de a vă spune că joi ne vom reuni din nou, atât în cursul dimineții cât și în cursul după amiezii și bineînțeles că toți cei interesați de lucrările noastre sunt mai mult decât invitați, călduros invitați. Uh, dar lucrul acesta nu este nou. Noi suntem într-adevăr o comisie specială, însă nu suntem o com- comisie cu reguli și drepturi uh, speciale. La noi totul funcționează ca și în oricare altă comisie. Creăm proiectul de raport și mai apoi colegii pot introduce amendamente, mai apoi discutăm aceste amendamente și uh, cu siguranță vom avea amendamente de com- compromis și mai apoi trecem la vot. Votul care s-ar putea să nu fie chiar atât de facil, însă mai apoi uh, raportul ajunge în plen. Aceasta este procedura normală, procedură care se aplică și în cazul nostru. Bine, mă opresc aici și aștept întrebările colegile, colegilor. Nu știu dacă există întrebări deja sau nu văd, uh, nu văd doritori a lua cuvântul deocamdată, dar probabil pe parcurs. În manli lera mult närvarande också. Avem, de fapt, și un uh, membru, un bărbat, poate nu l-ați văzut prea bine, uh, dar oricum vă mulțumesc foarte mult, doamnă Haug. A fost o prezentare foarte cuprinzătoare a întregului proces. Așa cum spunea și doamna Haug, acestea sunt chestiuni majore de o importanță deosebită pentru viitor și de aceea este important ca și comisia noastră să facă auzită perspectiva legată de egalitatea între sexe. Coordonatorii au hotărât să introducem uh, amendamente dar înainte de a vă spune care este termenul uh, pentru depunerea amendamentelor, vă dau cuvântul pentru a pune întrebări sau pentru a face comentarii, dacă aveți. Vă rog, aveți cuvântul. Doamna Cornelison este prima. Vă rog. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult pentru că sunteți alături de noi, uh, doamna Haug, în comisia noastră. Într-adevăr, această introducere este foarte interesantă dar am câteva observații și întrebări. Sunt de acord cu faptul că puneți accentul pe Europa 2020 și că încercați ca bugetele naționale și bugetele europene să fie aliniate astfel încât să obținem cu adevărat rezultate. De asemenea, cred că este foarte bine că în proiectul de raport este recunoscut, recunoscut procesul de îmbătrânire a societății ca o provocare pentru anii care vin, pentru cadrul uh, următor. Însă încă nu se vorbește despre problema egalității între sexe. Și cred că dacă puneți accentul pe Europa 2020, ar trebui să recunoașteți de asemenea uh, că singurul mare potențial de angajare uh, este reprezentat de femei într-o societate care îmbătrânește. Cred că ar fi bine să introducem acest amendament uh, plin de entuziasm. Apoi aș vrea să știu un lucru și anume dacă comisia dumneavoastră face ceva pentru a-și educa membrii cu privire la bugetarea care să țină seama de egalitatea între sexe. În ultimul deceniu s-au făcut foarte multe cercetări cu privire la bugetul european și la modul uh, în care ține cont de echilibrul uh, între cetățenii uh, femei și bărbați. Țineți seama de acest principiu în raportul dumneavoastră și dacă nu, nu credeți că ar fi bine să faceți o astfel de informare a membrilor comisiei dumneavoastră? Apoi o altă întrebare. Cum veți proceda după ce Comisia Europeană își va fi prezentat planurile? Din câte am înțeles eu din raportul dumneavoastră, acesta va fi uh, pus la dispoziția comisiei, comisia va veni cu un plan și cum vor sta lucrurile ulterior. Cam atât am avut de spus. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Cornelisen. Doamna Romstan, vă rog. Mulțumesc, doamna Haug, pentru explicațiile dumneavoastră aprofundate cu privire la propunerea financiară. Și eu cred că este o mare problemă că nu se menționează dimensiunea legată de sexe între această propunere și cred că noi, uh, ca membri ai Comisiei FAM, vom uh, depune eforturi uh, în acest sens mai ales când vorbim despre îmbătrânirea populației. Știm că în 2025 10% din populația europeană va fi va avea peste 85% și 90% dintre acești oameni vor fi femei. Și în legătură cu un uh, raport din această comisie tocmai am uh, spus clar că diferența de salarii este de, este de peste 50% în Europa între femei și bărbați. Și cred că și acest lucru trebuie să fie reflectat în raportul dumneavoastră. În fine, am uh, hotărât asupra unei directive foarte importante în această comisie și am votat-o în decembrie. Este vorba despre traficul de persoane. Aceasta este o problemă foarte mare și avem o directivă care ne mulțumește foarte mult. Dar este o problemă care capătă amploare. Și de aceea este foarte important să sprijinim statele membre să facă eforturi pentru combaterea traficului de persoane. Se pare că statele membre nu au suficienți bani pentru această problemă, mai ales când primesc uh, înapoi femei care au fost traficate. Eu am fost în Bulgaria și acolo mi-au spus că nu pot să facă nimic să le ajute pe aceste femei și de aceea cred că ar trebui să avem o linie bugetară la nivelul Uniunii Europene pentru abordarea acestei probleme. Și în fine am o întrebare care nu este neapărat legată de egalitatea între sexe. Eh, dar eh, am înțeles că în această propunere vreți să păstrați eh, limita la același nivel ca și până acum și în același timp spuneți că vreți să, crește, să creșteți bugetul pentru cercetare. De unde vor fi luați acești bani? Sper că fondurile structurale nu vor fi afectate, pentru că fondurile structurale și activitățile de ocupare a forței de muncă sau combaterea uh, șomajului în țările, uh, în locurile îndepărtate sunt foarte importante pentru femei. Mulțumesc, uh, doamna Thompson. Doamna Parvanova. Mulțumesc, doamna președinte. Am și eu câteva întrebări. În primul rând, cred că evaluarea bazată pe egalitatea între sexe în Fondul Social European ar trebui să aibă loc pentru următoarea perioadă financiară. Uh, mai ales uh, în ceea ce privește categoriile cele mai uh, vulnerabile în lumina crizei demografice. În plus, am discutat despre problema mamelor singure, despre femeile din minoritățile etnice sau femeile expuse sărăciei. Cred că acestea sunt chestiuni importante și uh, Fondul Social European ar trebui să se adreseze mai bine femeilor în situație de sărăcie. Întrebarea mea este următoarea. Avem uh, practici foarte bune de evaluare bugetară la nivel național, cum este cazul în Spania, de exemplu. Aveți vreo idee legată de introducerea acestor evaluări uh, la nivel național și care ar fi rolul lor la nivel european și dacă se pot combina cele două evaluări? Aveți de asemenea idei pentru a face o bugetare bazată pe egalitatea între sexe la nivel național și la nivel european? Mulțumesc. Vice ordförande Mrs. Morin Chatier, varsågod. Vă mulțumesc. Acum vicepreședinte are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc că ați venit pentru a ne prezenta activitatea dumneavoastră în Comisia FAM. În calitate de... Sunt aici, spune doamna Carter. Uh, în uh, calitate de raportor permanent pentru FSE, aș vrea să vă atrag atenția asupra unui punct specific. Ați menționat uh, foarte bine, printre principalele provocări, necesitatea de a construi o societate bazată pe cunoaștere și pe formare. Mă alătur și eu uh, colegelor mele și vă uh, cer să, în mod imperios, să evidențiați problema femeilor în procesul de învățare pe tot parcursul vieții și în procesul de formare a femeilor, astfel încât ele să revină sau să se mențină pe piața muncii. Știm în această comisie că femeile reprezintă o populație fragilă pentru că un efort de formare în plus față de viața de mamă este un lucru foarte complicat pentru femei. Și aș dori să existe statistici specifice și politici specifice pentru femei care să le susțină în uh, ocuparea forței de muncă în cadrul strategiei Europa 2020. Nu este un lucru pe care putem să-l abordăm uh, la un nivel colectiv. Din potrivă, trebuie să acordăm o atenție specială acestei categorii. Mulțumesc! Tack! till Mrs. Costa. Vă mulțumim. Doamna Costa are cuvântul. Ehm, Grație de questa Mulțumesc pentru această molto stimolată de da questo intervento. Două lucruri am de spus. Ați subliniat pe bună dreptate, dacă am înțeles bine, uh, că în raport sunt uh, două sublinieri importante. Pe de o parte, chestiunile cheie, demografică, clima și energia, pe de alta, constatarea că se cere ceva în plus, o valoare adăugată europeană în legătură cu această criză uh, financiară, economică și socială, aș spune, mai curând decât o simplă datorie a țărilor. O chestiune transversală pentru multe din chestiunile de care ne ocupăm este să găsim și alte forme de finanțare inovative în privința resurselor pe care le poate găsi Europa. Niciodată uh, nu vom putea înfrunta uh, agenda 2020 uh, dacă nu ne vom ocupa de tematica ocupării forței de muncă și dacă nu vom găsi și alte forme de finanțare pentru bugetul european, pentru că Uh, resursele vor fi din ce în ce mai puțin suficiente și sper că aici vom uh, beneficia de un sprijin puternic. Toate studiile deocamdată uh, insistă pe un anumit factor factorul, noi spunem în italiană, de, de la femei, factorul femei. Acestea sunt paradoxal subiecte puternice puse într-o poziție de slăbiciune și pot uh, înțelege în uh, cadrul acestui raport că pentru uh, a mări ocuparea forței de muncă, vorbim de femeile tinere care sunt marginalizate, e nevoie atunci de îndeplinirea anumitor condiții nu numai de uh, obiective numerice, 75%, cum s-a spus, ci să precizăm care sunt condițiile prin care putem avea uh, posibilitatea de a atinge acest obiectiv al unei mai mari ocupări a forței de muncă feminine. Sigur că e vorba de competențe, de uh, uh inovație și trebuie privite aceste lucruri ca investiții, nu ca niște costuri. Altceva, s-ar putea să vi se pare ciudat da, dar vă întreb, de ce nu ați făcut aluzie la tema criminalității? Astăzi eh, se sustrag resurse și se afectează competitivitatea întreprinderilor din Europa pentru că se finanțează criminalitatea. Și cred că eh, în legătură cu această temă Parlamentul se va pronunța în curând Uh, când se va vorbi de definirea spațiului juridic de securitate și eu cred că o latură a luptei uh, împotriva criminalității trece și prin această luptă contra sustragerii de resurse uh, factor care ar putea sprijini economiile reale, nu numai în sudul Europei, ci în întreaga Europa. Și aș mai dori să înțeleg pe tema tineretului. Noi avem aici un obiectiv ambițios în 2020, toți tinerii ar trebui, ca în experiența lor de viață școlară, să aibă dreptul la uh, formare. Și astăzi fondurile și programele noastre pentru tineret nu garantează acest lucru și uh, aceasta este perspectiva bugetului european. Ar trebui considerat un, o direcție strategică în ansamblul Europei. Uh, Vă mulțumim, doamnă Costa. Doamna Luling are cuvântul. doamna președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Eh, aș eh, dori să remarc că eh, ehm, nu, nu am putut să ajung la timp din cauza întârzierii trenului de Luxemburg ca să ascult raportul, dar aici s-a pus o problemă importantă. Domnul Lewandowski comisarul uh, responsabil cu bugetul a scris Parlamentului European uh, uh, subliniind că mm, rata de creștere a bugetului nu va depăși rata de creștere a bugetului Comisiei. Acest lucru nu pare acceptabil. Am vorbit și președintelui Comisiei, dar nu Ehm, l-am putut convinge că este incorrect din punct de vedere politic. Eu găsesc că este incorrect să judecăm astfel lucrurile pentru că Parlamentul se vede confruntat cu alte probleme decât Comisia, adică cu uh, extinderea uh, Uh, prin adăugarea Croației în 2012 pentru a primi observatorii. Va fi deci vorba de o limbă în plus și găsesc că uh, dacă Comisia Bugetară nu este de acord, uh, să, să acorde atenție scrisorii lui Lewandowski, atunci ar fi inutil să cerem aici credite suplimentare pentru problemele care ne interesează în această comisie. Aș dori să întreb dreci pe doamna Haug dacă într-adevăr așa stau lucrurile și dacă Comisia Bugetară crede că este incorrect politic să uh, fie vorba de o rată de creștere a bugetului mai mare decât uh, a Comisiei, fără să se țină seama de nevoile speciale ale uh, Parlamentului. Am avut o întâlnire cu Direcția Generală de Traduceri din Luxemburg și trebuie să vă spun că Uh, suntem în situația de a amputa, de a reduce numere, numărul funcționarilor în diverse sectoare lingvistice și avem mari probleme pentru a avea textele pe care trebuie să le supunem la vot. Uh, am spus că nu putem vota în această comisie dacă nu dispunem de texte în toate limbile. Și cred că e imposibil. Uh, Parlamentul trebuie să funcționeze totuși corect și cu siguranță nu ar fi corect dacă ni se răpește posibilitatea de a avea texte convenabile, traduse, deci, la timp în toate comisiile. Uh, Comisia de buget a ținut seama oare de toate aceste lucruri, pentru că Comisia nu are totuși aceleași constrângeri pe care le avem noi. Noi urmează să primim încă 18 colegi uh, în plus uh, uh, pe lângă numărul, pe lângă deputații din Croația, deci deci e vorba de vreo 30 de oameni, de deputați noi și nu este posibil să rămânem la aceeași creștere uh, a fondurilor, uh, ținând seama de toate aceste necesități pe care le au parlamentarii. Ei se plâng că nu au destule locuri. Uh, din fericire, avem ceva mai mulți bani pentru secretariatele noastre, dar trebuie să existe și loc Uh, pentru, ci spații de birouri pentru acești colaboratori. Uh, majoritatea deputaților, uh, chestorii, vicepreședinții de comisie au niște birouri mai măricele, dar ceilalți au și ei nevoie de spațiu și nu putem să le acordăm un spațiu convenabil. Eh, sigur că eh, există o lege care privește dreptul eh, celor care muncesc, nu? Și aș vrea să vă vorbesc în termeni mai general, pentru că eu cred că este important să sensibilizăm membrii Comisiei Bugetare pentru a se lua decizii uh, care să fie convenabilă, criză sau nu, avem nevoie de mai multe fonduri pentru ca Parlamentul European să poată funcționa și aș dori să știu dacă e, eh, cum să spun, dacă, dacă părerea, majoritatea membrilor Comisiei de Buget este că nu se poate uh, depăși uh, rata uh, de creștere a fondurilor destinate Comisiei. Vă mulțumesc, domnul Luling. Am, avut, am ascultat o serie de întrebări foarte interesante. Și bineînțeles că aceste întrebări sunt <laughs> cele importante cu care ne vom confrunta pe viitor. Vă dați seama cât de importante sunt uh, întrebările puse de colegi. Este vorba aici despre egalitatea de gen care trebuie să fie introdusă peste tot asta pentru ca pe viitor să putem face față tuturor uh, provocărilor. Mm, urmează acum doamna Sinclair. Mulțumesc, aș dori doar să-i răspund doamnei Laling. Uh, noi avem 36% uh, creșterea cheltuielilor medicale, uh, o creștere substanțială. Uh, de unde vin acești bani? Avem în mari întârzieri și toată lumea are nevoie de mai mulți bani. Dacă ar, e să discutăm ceva aici, e cazul să discutăm cheltuielile bugetare. Tack och då vill jag lämna ordet till are cuvântul doamna Haug ca să dea un răspuns la întrebările care i s-au pus. Vă rog. Vă mulțumesc. O să încep cu ultima întrebare. Trebuie să răspund la această uh, întrebare în calitate de membru al Comisiei pentru Bugete și nu în calitate de membru al Comisiei SURE. În ceea ce privește bugetul uh, Parlamentului pe anul viitor. E drept, după cum spunea doamna Luling, că domnul Lewandowski vroia ca Parlamentul și toate celelalte uh, instituții să nu ceară o creștere a fondurilor cu mai mult de 1%. Însă, Astrid, asta ține de domeniul trecutului. Asta deoarece în Comisia pentru Bugete Asta în primul rând, dar și an, uh, săptămâna trecută, în plen, am votat liniile directoare. Le-am promulgat deja. Parlamentul European, cu această ocazie, a susținut sus și clar că suplimentarea bugetară trebuie să respecte nivelul uh, inflației, adică circa 2,3%. Prin urmare, procentul de 1% pe care îl cerea Uh, domnul Lewandowski este deja de domeniul trecutului. <clears throat> Însă, domnul Fernandes este uh, raportorul pentru bugetele mici printre care bugetul, uh, se numără și bugetul uh, Parlamentului. Iar domnul uh, Fernandes este coleg de partid cu doamna Luling, așa că, doamna Luling, puteți să discutați cu colegul dumneavoastră despre orice altă întrebare pe care o mai aveți. Însă am decis noi, Parlamentul European, că trebuie să fie mai mult de 1%. Ce n-am decis însă e următorul lucru. Cei 5,6% ceruți inițial, ca și creștere bugetară, uh, par cumva cam prea mult și tocmai de aceea am decis să, să ne rezumăm la 2,3%. Iar întrebarea aceasta am răspuns-o în calitate de, uh, de membru al Comisiei pentru Bugete, nu în calitate de membru al Comisiei Suri, Sure. Și o auzim pe doamna Sinclair care spune exact contrarul celor spuse de doamna Lulin și vedem clar că aici în Parlament avem opinii diferite. Uh, lucrul acesta este normal, prin urmare trebuie să procedăm la vot, votul este nu foarte facil, însă majoritatea decide fără alte întrebări. Așa vom proceda și în cazul acesta. Iar acum trec la Comisia SURE. În calitate de, uh, membrul a, de membru al acestei comisii am fost uh, invitată aici. Și tocmai de aceea dați-mi voie să răspund, uh, să-i răspund doamnei Cornelison că uh, Comisia Sure are un mandat cât se poate delimitat. Noi stabilim care este poziția Parlamentului European vis-a-vis -vis de următoarele perspective financiare. După ce am încheiat discuțiile, adică în iulie, după ce am votat totul, atunci vom avea o poziție, prin urmare, comisia va fi dizolvată. Nu știu dacă va mai uh, fi necesară o decizie formală pentru dizolvarea comisiei sau nu, dar oricum noi nu o să mai funcționăm și nu avem, vă asigur, uh, doleanța de a, ne, de a solicita o prelungire a mandatului, pentru că munca noastră se va fi încheiată în iunie. Mai apoi, negocierile privind bugetul vor fi demarate de către Comisia pentru Bugete. Bine, deci eu, prin urmare, voi participa la acele negocieri, însă nu în calitate de membru al Comisiei SURE, ci în calitate de, comisie, de membru a Comisiei pentru Bugete. Prin urmare, în iunie, activitatea Comisiei SURE se va fi încheiat. Să trecem la dimensiunea de gen. Da, e drept. Dacă vrem să o includem undeva, atunci trebuie să o includem ca cerință generală. Să spunem că acest mainstreaming are nevoie de o revitalizare, spre exemplu. Dacă ne uităm la raportul, proiectul de raport pe care îl avem acum și dacă ne gândim la anumite amendamente care ar putea vedea, ne dăm, ar putea apărea pe parcursul timpului, ne dăm seama că acest raport prezintă liniile generale, liniile directoare, nu procedurile care este procedura de fapt și de drept. În iunie noi vom decide, în calitate de Parlament European, care este poziția noastră. La finele lui iunie, începutul lui iulie, Comisia va face propunerea legislativă cu tabele, cifre, etc., etc. Mai apoi vor începe negocierile. În cazul în care vom încheia într-o manieră încununată de succes această negociere cu uh, Consiliul, atunci politicile uh, stabilite alături de Consiliu vor avea la bază anumite decizii legislative. Asta s-a întâmplat întotdeauna. Am aflat, am, știm că în, din totdeauna uh, legislația a fost propusă de către Comisie după încheierea discuțiilor, negocierilor dintre uh, Uh, Parlament și Consiliu. Asta s-a întâmplat în cazul uh, programului cadru pentru uh, cercetare 7, de asemenea în cazul politicii agricole, de coeziune, structurale, etc. etc. Deci asta se va întâmpla atunci și în momentul respectiv trebuie să ne asigurăm că femeile sunt undeva în prim plan. Însă am senzația că noi, în Parlamentul European, luptăm într-o manieră eficientă pentru drepturile femeilor. De asemenea, și Comisia a susținut întotdeauna că implicarea femeilor pe piața muncii este esențială dacă e să avem o creștere economică la nivel european. Asta, acesta este un principiu ancorat cât se poate de clar în strategia 2020. Însă pentru a le implica pe femei în, pe piața muncii avem neapărat uh, nevoie structuri de, îngriji, de structuri de îngrijire a copiilor și știu despre ce vorbesc pentru că în Germania nu am ajuns uh, prea departe, cel puțin la acest capitol, însă mai avem nevoie și de alte programe, programe care să uh, contribuie la educație educarea și, de asemenea, uh, sprijinirea femeilor pe, uh, în activitatea educațională, dar și pe piața forței de muncă. Trebuie să le sprijinim pe femeile în vârstă, care sunt foarte vul- vulnerabile, trebuie să le includem pe acestea în programul privind uh, învățarea pe întreaga durată a vieții, vieții, pentru că dacă nu facem toate lucrurile acestea, atunci cota de participare a femeilor pe piața muncii nu va cre- crește niciodată. Însă, Trebuie să spunem lucrul acesta foarte, foarte clar. Trebuie să cerem, spre exemplu, o suplimentare a fondurilor pentru institutul privind uh, egalitatea de șanse între femei și bărbați, spre exemplu. Dar toate acestea se, va întâmpla, se vor întâmpla după ce vom uh, negocia uh, perspectivele financiare. Înainte de această etapă a negocierii nu avem actele legislative necesare. Deci, ce facem uh, în cazul acesta? Nu putem decât să atragem atenția oficial, neoficial, comisiei uh, ca în momentul în care elaborează actele legislative să pună accent pe uh, implicarea femeilor. E, impl- e important să, să facem referire la munca femeilor, la drepturile femeilor, la condițiile propice de muncă pentru femei pe care Comisia trebuie să le includă în actele sale uh, legislative. Și doamna uh, vicepreședinte are dreptate. Fondul social este unul dintre instrumentele esențiale, lucru pe care l-am spus și în cadrul uh, Comisiei Șure este unul dintre instrumentele esențiale pentru creșterea ocupării Uh, nu doar a femeilor, dar și a femei, femeilor. Și tocmai de aceea trebuie să ne aplicăm și asupra acestui aspect în momentul în care promulgăm legislația necesară. Bine, sunt uh, sigur uh, că mulți m-ar putea, mi-ar combate părerea, însă țin să o menționez. Uh, și anume aceea că, după părerea mea, cotele funcționează. Deci haideți să includem cotele în actele legislative. Statele membre trebuie să implementeze FSE-ul. Uh, Uh, este vorba de fonduri nu în totalitate europeană, ci, uh, europene, ci 50% din bugetul european și 50% din alte bugete. Însă, cu toate acestea, trebuie să cerem statelor membre, în momentul în care implementează Fondul Social European, să nu uite de mainstreaming. Adesea fac, uită acest aspect și știu prea bine uh, că asta se întâmplă și în Germania. Spre exemplu, în regiunea din care provin eu, minerii care au fost disponibilizați pentru că minele în care lucrau au fost uh, închise, sunt tratați într-o manieră uh, preferențială, iar femeile care sunt șomere de asemenea nu primesc fondurile de care beneficiază acei mineri. Ar putea beneficia de aceste fonduri în cazul în care ar fi introduse cotele. am stabilit deja strategia 2020, aceasta conține uh, cotele și, prin urmare, am putea cere statelor membre, într-o manieră cât se poate declară, să le implementeze. Brita spunea că în raport uh, se spune că trebuie să ne descurcăm cu uh, cam aceeași sumă care uh, este aloc- uh, și pe viitor cu aceeași sumă care este alocată în prezent uh, parcului. Același lucru se întâmplă și în cazul uh, fondului de coeziune. Dar de unde provin de aceste fonduri? Sinceră să fiu, nu știu exact, nici eu în momentul de față va trebui să, să calculăm, va trebui să, să vedem cum putem aduce la un numitor comun necesitățile în aceste domenii, necesitățile ce vor apărea pe viitor. Nu trebuie să uitați de faptul că PAC va fi uh, reformată uh, pe viitor, s-ar putea să fie nevoie de fonduri suplimentare. Uh, deci să nu uităm de toate acestea și să ne gândim la modul în care vom putea să, pun, să implementăm uh, tot ceea ce ne dorim în uh, viitor în statele membre. Dar pentru a face lucrul acesta e nevoie să stabilim priorități clare. Comisia trebuie să stabilească prioritățile clare. În ceea ce privește suma, suma generală stabilită aici, uh, va trebui să, să vedem cum vom, ce vom face, cum vom face. Până acum se discută uh, procentul de 1,02 pentru programe, însă s-ar putea ca pe parcursul negocierilor să cerem o suplimentare a acestuia la 1,04 sau chiar 1,06, însă Asta depinde de, de tipul de program cărora le uh, dedicăm aceste fonduri și uh, momentul în care surprindem respectivul uh, program, adică dacă este la început sau uh, pe cale de finalizare, etc. Însă, e important ca toate băncile importante, spre exemplu Banca pentru Europa de Est, asemenea Banca pentru Reconstrucție de, și Dezvoltare, să, fie, uh, să participe într-o manieră activă la aceste negocieri. Uh, trebuie să uh, trebuie ca acești actori bancari să fie sensibilizați astfel încât să investească tot mai multe fonduri în diferite pro- proiecte la nivel național. Însă asta se va întâmpla doar dacă, într-adevăr, perspectiva europeană și perspectiva națională vor fi aduse uh, la un numitor com- comun. Pentru a reuși să transformăm în realitate această ambiție, e însă nevoie de o colaborare strânsă între noi, europarlamentarii și parlamentarii din statele naționale. Cu toții trebuie să exercităm presiune asupra actorilor importanți. Nu știu dacă am răspuns la toate întrebările, însă cred că am răspuns la cele importante. Da, uh, perspectiva de gen este importantă, am putea dedica un uh, capitol special și am putea cere comisiei într-o manieră cât se poate de clară să nu uite niciodată în propunerile sale legislative de această perspectivă de gen. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamnei Haug. Se vor, comisia noastră va prezenta o serie de amendamente, încercând, deci, ca o asemenea perspectivă să fie prezentă în acest raport și să se continue în lucrările privitoare la buget. Calendarul, așadar, pe 28 martie, la ora 12, termenul de prezentare al amendamentului. Pe 20 aprilie, votul în comisie. Și la sfârșitul lui mai, ă, ă, votul în sură și apoi în plenară. Ă, mulțumim încă o dată pentru prezență doamnei Haug trebuie... Dați-mi voie să vă întreb. La 31 martie este termenul limită de, amendam- de depunere a amendamentelor la noi. Dacă colegele din Comisia FEM vor să introducă amendamente la acest raport, atunci trebuie să o facă până la 31 martie, pentru că dacă nu o fac, atunci nu le mai, nu le mai putem discuta. Chiar dacă comisia nu face, face amendamentele, acestea trebuie să fie prezentate mai întâi de toate comisiei sure. Da, poate că a fost o neînțelegere. Noi vom prezenta amendamentele, le vom vota în comisie și pe urmă vor merge uh, la textul de la sură. Nu e vorba de amendamente pentru textul comisiei, ci Uh, la raportul nostru. Deci, noi votăm direct o serie de amendamente ale noastre. Cred că am lămurit lucrurile acum. Din nou, mulțumiri călduroase pentru prezență și uh, cele mai bune urări pentru continuarea activității. Mergem acum mai departe, punctul 6, nu, iertați-mă, spune președinta, punctul 5, schimbările demografice și consecințele acestora asupra viitoarei politici de coeziune a Uniunii Europene. și în trecut am mai discutat despre aceste schimbări de ordin demografic și despre semnificația lor avem o uh, raportoare în persoana doamnei Ana Zaborska. Acest aviz va fi uh, prezentat comisiei competente, regii. Doamna Zaborska are cuvântul acum pentru a ne prezenta Eh, vom discuta apoi. Are, în primul rând, cuvântul doamna Zaborska, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. Raportul este într-adevăr interesant și cred că eh, politica de coeziune poate avea îmbunătățiri semnificative Uh, ca și toată problematica de ordin democratic cu care ne confruntăm. Uh, doamnă uh, președinte, dragi colegi, comitetul nostru s-a ocupat de problemele de ordin demografic după publicarea acestui document pe care o numim Cartea Verde a Comisiei. De atunci am mai elaborat o serie întreagă de rapoarte pe această temă. Politica de coeziune Eh, abordează mai multe probleme. Eh, una ar fi rata eh, natalității, alta problema îmbătrânirii populației. Și cred că politica de coeziune poate în mod foarte pozitiv să se îmbunătățească, a, să îmbunătățească rata natalității Ă, de asemenea îngrijirile acordate persoanelor în vârstă și e cazul să se aducă îmbunătățiri și posibilităților ă, de ă, a putea găsi de lucru pentru persoanele mai în vârstă aflate în pragul pensionării. Acestea sunt uh, o serie de probleme. Alte probleme se referă la deficitul de ordin demografic și noi am prezentat o serie de probleme concrete, mai ales sugestii care se adresează uh, com autorităților competente locale. Pe de o parte, răspunderile revin statelor membre și depinde foarte mult de competențele pe care le au regiunile din statele membre. Pe de altă parte, e nevoie să se respecte principiul subsidiarității și politicile regionale să fie utilizate și sprijinite prin politicile de coeziune ale Uniunii Europene. Este un lucru foarte interesant pentru că aceste regiuni se află cel mai aproape de uh, cetățeni, de oameni din uh, statele membre și, după părerea mea, uh, ar trebui să ne concentrăm pe o serie de probleme specifice care pot fi abordate în cadrul politicii de coeziune și care nu s-au concentrat în mod suficient asupra femeilor. Eh, și în Europa celor 15 eh, se vedea o, un fenomen, o problemă eh, care consta în fuga creierelor. Nu numai din ariile, din zonele rurale, unde mulți oameni au hotărât să se mute în străinătate. Dar, dar nu era vorba numai de plecatul din zonele rurale către cele urbane. Uh, trebuie neapărat să luăm o serie de măsuri pentru a preveni această dispariție, mai ales a femeilor uh, cu pregătire superioară din zonele rurale. Această problemă a fost menționată de mai multe ori și uh, ea se leagă de felul în care femeile vor reuși să reconcilieze viața profesională și viața de familie, uh, de asemenea creșterea ratei natalității este o necesitate ca și îngrijirea acordată bătrânilor. Știm foarte bine că sărăcia este un fenomen care le afectează în mare măsură pe femei și uh, poate uh, o serie de tehnologii noi, poate microfinanțările ar putea să ajute situația acestor femei care se confruntă cu probleme foarte grave în diverse regiuni. Chiar înainte de Ziua Internațională a Femei s-a publicat un studiu de către OECD în care se spune că există Uh, un număr mare de uh, femei uh, cam 15, între 15 și 50% de munca femeilor este, este neinclusă în statistici oficiale. Este o muncă nevăzută și neplătită în majoritatea cazurilor e vorba de munca pe care o depun femeile. De asemenea, nu ar trebui să uităm implicarea femeilor în activitățile de voluntariat și presupun că uh, se vor elabora studii statistice care să ne arate în ce măsură femeile sunt implicate în voluntariat atunci când vorbim despre îmbătrânirea uh, populației și despre generațiile în vârstă, știm că 2012 va fi anul european al îmbătrânirii active și am subliniat că este necesar să se ia o serie de măsuri specifice pentru a ne concentra pe activități destinate femeilor și pentru a întări contribuția la fondurile de coeziune. În cadrul regiunilor există regiuni mai sărace decât altele și poate că ar trebui să uh, accentuăm finanțările destinate acestor zone, acestor regiuni atât de vulnerabile și ar trebui să utilizăm o serie întreagă de fonduri diferite pentru dezvoltarea regională în aceste zone. Ar trebui poate să menționez activitățile legate de femeile în vârstă, eh, la care ne-am mai referit în aceste vremuri de criză, eh, când eh, numărul de locuri de muncă disponibile este foarte scăzut, Eh, după mine, este nevoie să mm, subliniem necesitatea de a asigura eh, locuri de muncă femeilor în vârstă și în cadrul eh, politicilor de coeziune sunt, există diverse zone de care viața femeilor și a familiilor se leagă foarte strâns și cred că acest raport este de o mare importanță. El aruncă o privire proaspătă, nouă, Um, o abordare nouă a dezvoltării regionale, uh, um, sublinind rolul femeilor în aceste societăți. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul pentru a prezenta acest aviz și sunt sigură că colegii noștri nu vor ezita să îmi pună întrebări sau să uh, comenteze sau să aducă amendamente. Mulțumim, uh, doamna Izaborska. Acum aș da cuvântul mai întâi doamnei Mora, vicepreședinta noastră. Poftiți. Mulțumesc, doamnă președintă. Uh, munca depusă de Ana Zaborska uh, este remarcabilă și aș dori să uh, reiau un punct uh, Uh, analiza sa este foarte bună în ansamblu, dar cred că ar trebui să ne întoarcem asupra unui punct, punctul 6, uh, unde se cere ca statele să dezvolte indicatori pentru a dezvolta și valoriza participarea femeilor la activitățile benevole. Uh, eu aș dori să se meargă chiar mai departe, pentru că obiectivul nostru global este să facem astfel ca munca femeilor să fie valorizată, cred că ar fi important ca, dincolo de măsurarea acestei munci, să putem uh, ajunge în colaborare cu autoritățile regionale la o validare a competențelor dobândite. Această muncă benevolă trebuie să ofere femeilor o ă, recunoaștere a competențelor dobândite pentru a, le put, pentru a putea integra munca de voluntariat ă, ă, și femeile să ajungă la situația acelor persoane care au avut șansa să aibă o formație academică. Cred că trebuie să menționăm această validare a competențelor dobândite de femei. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Este foarte interesant că am menționat aceste aspecte din punctul de vedere al politicii de coeziune, pe de o parte, și din punctul de vedere al schimbărilor demografice, pe de altă parte. De asemenea, este foarte bine că ne-am concentrat pe situația femeilor din aceste perspective. Mi se pare că este o adevărată provocare și punctul central este unul foarte interesant. Cred că problema infrastructurii în politica de coeziune este una cu adevărat esențială. De aceea, am senzația că acest lucru este prezentat puțin uh, subiectiv sau dintr-o singură perspectivă în aviz nu se pune doar problema infrastructurii sociale. Apreciez abordarea holistică a doamnei Zaborska, dar cred că poate ar fi bine să lăsăm deschisă problema infrastructurii și politicii de coeziune și situației femeilor în tot acest proces. Cred că ar trebui ca acest context să fie mai larg decât este în momentul de față, în perspectiva viitoarei politici de coeziune. Cred că este o provocare majoră să creăm valoare adăugată dar cred că merită să lucrăm la aceste demersuri, pentru că viitoarea politică de coeziune ar putea fi extrem de importantă pentru femei în viitor. Mulțumesc! Doamna Costa, vă rog. E, Mulțumesc, Ana Zabrosca, pentru aceste sugestii care mi se par foarte pertinente. Cred că uh, E o temă unde trebuie să facem într-adevăr efortul de a vedea care sunt chestiunile esențiale. Și mai cred că este important pentru că asta poate ajuta la reorientarea politicilor de coeziune regională într-un moment în care reevaluăm perspectiva fondurilor structurale europene. Împărtășesc, aș spune, în esență, ă, chestiunile care s-au ridicat. Mi se pare că tema muncii invizibile s-a făcut această trimitere și la conferința de la Pekin, adică să gândim în termenii de producere de bogăție uh, socială pentru uh, munca de îngrijire. Ea nu produce venituri, dar produce o bogăție uh, socială. Și încă din 95, conferința cerea tuturor statelor membre ONU să definească această, acest aport al îngrijirii Uh, bătrânilor și bolnavilor. Atunci când se vorbește despre microfinanțare, ar trebui să se facă referire nu numai la uh, microfinanțarea în sens comercial, poate uh, trebuie să spunem microfinanțare pentru a se reduce sărăcia feminină și pentru a promova autonomia femeilor, care e un criteriu mult mai amplu, ideea de microcredit. A doilea lucru, un punct care ar trebui mai mult subliniat este să se garanteze o mai mare autonomie a persoanelor în vârstă, inclusiv prin acordarea de voucher sau de reduceri fiscale pentru asistența la domiciliu. Și al treilea lucru, aș dori să subliniez și eu că e nevoie de o mai mare atenție acordată temei promovării persoanelor de vârsta a treia prin forme de sprijin acordate acelor asociații. De pildă, în Italia avem o rețea a universităților pentru vârsta a treia, oportunități de formare care să creeze și o solidaritate între uh, generații. Mă, mă gândesc la Um, formarea uh, pe plan informatic la care se contribuie și tinerii și cred că e important să se facă o referință la politica de locuințe pentru a se promova, pentru a se susține atât familiile cât și uh, persoanele în vârstă. Deci două categorii care se confruntă cu mari dificultăți la nivelul eh, regiunilor în ceea ce privește locuințele. Mulțumesc! Mulțumesc doamnei eh, Costa. Eh, dau acum cuvântul domnului Voland, domnului Roland, reprezentantul Comisiei. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să fac acum câteva observații. La sfârșitul lunii martie, Comisia va prezenta raportul privind demografia. Este vorba de un raport bianual uh, care ar fi trebuit să fie publicat anul trecut, dar care urmează să fie publicat anul acesta. Nu vreau acum să vă dau o avantpremieră, dar aș vrea să vă spun că două dintre sugestiile care se regăsesc în proiectul de aviz sunt vești bune. Este vorba de rata de natalitate, de rata natalității, care pare să fie corelată pozitiv cu măsurile de reconciliere a vieții familiale cu viața profesională. Și acest lucru se poate vedea și în raport. Politica de coeziune favorizează astfel de evoluții, deci merge în direcția cea bună. În ceea ce privește scurgerea de materie cenușie, constatăm în statele membre că unele țări care sunt uh, terenuri de migrație negative devin terenuri de migrație pozitivă. Și aceasta este o veste bună care se poate aplica mutatis mutandis și la nivelul statelor membre și la nivelul regiunilor. În ceea ce privește anul european, Aș dori să le transmit colegilor mei că trebuie să se asigure că vor exista măsuri specifice pentru femei. Deci nu vrem ca femeile să fie omise. Dacă vreți și alte elemente din partea mea, sunt la dispoziția dumneavoastră. Mulțumesc uh, foarte mult, doamna Zaborska, aveți comentarii? Mulțumesc, doamnă președinte. Le mulțumesc uh, tuturor colegilor și mulțumesc și domnului Roland pentru comentariile făcute. Aș vrea acum să vă spun doar câteva cuvinte. Cred că sugestiile care au fost făcute sunt binevenite și vor putea fi integrate în avizul meu. Vă mulțumesc așadar pentru aceste sugestii și vă mulțumesc pentru că ați evidențiat importanța infrastructurii. Cu siguranță aceasta ne va ajuta să prevenim sărăcia. De asemenea, va preveni golirea de populație a zonelor sărace pentru că aceasta are un impact direct asupra schimbărilor demografice. La punctul 4, doamna Costa a menționat problema microfinanțării. Și, bineînțeles, putem să luăm microfinanțarea într-un sens mai larg și nu să ne referim doar la micile companii. Acum că vine vorba despre impozite și competențele regionale, uh, aspectele financiare sunt uh, de competența statelor membre și nu cred că putem să facem ceva la nivel regional. Aceste măsuri sunt luate la nivel național. Oricum, mulțumesc încă o dată tuturor colegilor și cred că cu sugestiile și amendamentele dumneavoastră vom putea să prezentăm uh, un aviz complex. Mulțumesc, doamna Zaborska. Avem uh, un uh, scurt comentariu din partea doamnei Bauer. Da, am un comentariu foarte scurt. Aș vrea să subliniez că în traducerea în maghiară, la punctul 5, este o greșeală. Mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați atras atenția. Acum Termenul pentru depunerea amendamentelor este 22 martie, votul în comisie pe 20 aprilie, iar votul în plenară pe 26 iunie. Eu skulle vilja föreslå kollegorna en ändring. Acum aș putea să fac o propunere. Am putea să modificăm uh, ordinea de zi de astăzi pentru că am primit o vizită din partea doamnei Francesca Balzani, care este raportor pentru bugetul pe 2012. Propunerea mea pentru dumneavoastră, dacă sunteți de acord, bineînțeles, este să modificăm ordinea de zi, să avem acum schimbul de opinii cu privire la bugetul pe 2012. Sunteți de acord cu această modificare? Bun, atunci să trecem la punctul uh, nouă de pe ordinea de zi și vom uh, asculta câteva informații despre contextul general al bugetului pe 2012. Dau acum cuvântul doamnei Francesca Balzani, care este raportor pentru bugetul 2012. Vă urez uh, un călduros bun venit în Comisia FAM. Aveți cuvântul, vă rog. Grație. Mulțumesc pentru că mi-ați prilejuit această întâlnire, care sper să fie utilă. Uh, E vorba de această procedură de buget, care, ca în fiecare an, pare destul de lungă și delicată. Anul acesta aș dori să încerc să vă implic, să implic pe cât de mult se poate uh, comisiile în această fază delicată a bugetului, care este precizarea priorităților în fiecare sector. În documentele de lucru care au precedat această întâlnire, am vrut să identific, să propun doar marile priorități generale care pot constitui un fel de cadru, de ramă înăuntru căreia să dezvoltăm bugetul și, bineînțeles, uh, cadrul este strategia 2020. În fiecare an vă solicităm să precizați priorități și linii directoare. Anul ăsta este oarecum deosebit pentru că prin acte votate cu mare Uh, majoritate, Parlamentul și-a însușit strategia 2020. Este primul an dintr-un semestru european, primul an în care întreaga Uniune, implicând toate uh, statele uh, membre, încearcă să facă un pas important înainte în domeniul guvernanței și cere tuturor o mare coerență în privința marilor obiective ale Uniunii obiective cuprinse în strategia 2020, care pentru a fi transpusă în viață are mai ales nevoie de finanțare adecvată. Plecând deci de la acest cadru, de la necesitatea de concertarea sinergiilor între bilanț bugetul Uniunii și bugetele naționale, primul uh, obiectiv, uh, o primă propunere, ar fi o prioritate de fond și anume propunerea celui de-al doilea document, acest act pe care îl voi prezenta în plenara de săptămâna viitoare, care va stabili ca prim mare obiectiv la care trebuie să contribuim cu toții în cadrul strategiei 2020 mai multe locuri de muncă și o muncă de mai bună calitate în interiorul Uniunii. Obiectiv sensibil, mai ales pentru femei care cu siguranță sunt cetățeni europeni care au cele mai mari dificultăți uh, în a găsi de lucru, de locuri de muncă calificate. Această mare prioritate aș vrea să fie subliniată puternic în bugetul pe 2012. Uh, deci, ceea ce presupune acest lucru, formarea, creșterea capacităților, competențelor și cunoștințelor, uh, apoi marea temă de fond care este a investițiilor. Teme care ne vor putea îngădui să dăm o semnificație concretă acelei plusvalori europene de care am vorbit. În acest cadru, aș dori să pot uh, recepta uh, pe parcursul acestei uh, proceduri prioritățile sectoriale pe care le vor indica comisiile de specialitate, cele mai competente în această privință. Și sper ca toți colegii să se ocupe cât mai repede de temele legate de buget pentru a preciza aceste priorități uh, făcând o lectură în cunoștință de cauză a propunerii de uh, buget pentru a putea evalua în cunoștință de cauză și din punct de vedere politic aceste priorități. Soluția pe care o voi propune pe la începutul lui mai, apoi uh, va fi vorba despre uh, proiectul pilot de acțiuni pregătitoare pe care sper să-l pot trimite într-o formă provizorie cât mai repede către comisie pentru a primi un prim feedback din partea comisiei în privința acelor propuneri care au posibilitatea de a fi implementate efectiv. Apoi, eh, propunerea noastră ca Parlament eh, va conține amendamentele privitoare la cifrele de buget, eh, astfel încât proiectul să capete și o coerență politică și o lizibilitate mai mare concret uh, ceea ce vă cer uh, este acest lucru, să încercați să stabiliți prioritățile de ordin politic uh, pe care le consideră importante această comisie în domeniul care este de competență al acestei comisii, ținând seama de faptul că această activitate este deosebit de delicată pentru că avem o marjă redusă uh, și de timp. În acest moment există o comisie extraordinară care va redefini perspectivele, deci e vorba de o marjă extrem de redusă și prioritățile pozitive, dar și negative trebuie stabilite cât mai repede eventual trebuie identificate și programe care nu au funcționat cum ne așteptam și care nu mai au în momentul de față mm, importanța pe care păreau să o aibă în trecut când au fost lansate, toate aceste lucruri ne vor permite să construim un buget util. Vă mulțumesc tuturor! Mulțumesc pentru aceste informații. Acum, doamna Matera este raportoarea responsabilă din partea noastră, dar și uh, doamna Germanes ne va uh, furniza mai multe informații. Doamna Jimenez, vă rog. Intervenție fără microfon. E parlo a nome della signora Matera in questo caso che non è arrivata in tempo e eh, mm, se... Vorbesc acum în numele doamnei Matera care nu a venit. Am câteva comentarii pentru doamna Baltani și câteva întrebări. Spuneți că anul 2012 va fi anul îmbătrânirii active și al solidarității între generații și că uh, cele cinci obiective măsurabile ale strategiei 2002 se află printre ele și fonduri pentru combaterea sărăciei. În contextul crizei actuale, ă, sunteți de acord că proiectele pilot trebuie finanțate în mod adecvat pentru a li se garanta uh, succesul și uh, lupta împotriva sărăciei. Apoi, Institutul pentru studii de gen are nevoie de sprijinul nostru pentru a fi operativ și pentru a putea face analize care să sprijine instituțiile naționale uh, pentru a se îndepărta uh, inegalitățile de gen în societatea noastră. Doamna Matera întreabă dacă sunteți de acord ca în ciuda schimbărilor din buget, Parlamentul European European, ca instituție, să nu neglijeze importanța finanțării continue pentru Institutul de Studii de Gen. Aș fi vrut să aflu care este opinia dumneavoastră în această privință. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Și eu sunt pe lista vorbitorilor și am câteva comentarii. În primul rând, sunt de acord cu ceea ce s-a spus cu privire la finanțarea Institutului pentru Egalitatea între Sexe la nivel european. Uh, doamna Balțani a menționat și uh, prioritatea politică numărul 1, și anume ocuparea forței de muncă. Cred că cu toții suntem de acord că ocuparea forței de muncă este mm, pe lista de priorități pe o poziție uh, foarte sus și este o țintă pe care trebuie neapărat să o atingem. În ceea ce privește ocuparea forței de muncă, femeile trebuie să aibă șansa de a beneficia de muncă remunerată. Și aici sunt un pic îngrijorată pentru că nu este vorba doar de creșterea oportunităților de ocupare pentru femei, este vorba și de creșterea oportunităților pentru ca femeile să aibă acces la piața muncii. În multe state membre vedem că aceasta este o problemă Există probleme majore legate de îngrijirea copiilor, de exemplu. Există probleme de natură socială care sunt o precondiție pentru ca femeile să participe la viața activă pe piața muncii. Dacă ne uităm la bugetele naționale, care devin tot mai mult bugete de austeritate, se pare că încearcă să economisească din aspectele sociale, din elementele de asistență socială care sunt cele care le permit femeilor să muncească. Cred că trebuie să menționăm această problemă pentru că în uh, strategia Europa 2020 aceasta ar trebui să fie una dintre prioritățile noastre majore. Dacă vrem să realizăm uh, țintele stabilite de strategia Europa 2020, vrem să asigurăm aceste oportunități pentru femei. Aceasta are legătură și cu bugetul pe 2012. De aceea mulțumesc foarte mult! Aveți și alte comentarii? Al... Doamna Costa, văd că doriți să interveniți, vă rog. Laura, apreciez mult metoda cu, și uh, Uh, neobișnuita limpezime cu care am avut această discuție cu doamna Balțani, care a spus un lucru important și anume că a dat comisiilor uh, specializate uh, o prioritate la audieri și concertări îmi face plăcere și cred că este un semnal pozitiv, met prin satisfacție. Al doilea lucru, e vorba de stabilirea priorităților strategice și sunt de acord că orizontul agendei 2020 ne facilitează în oarecare măsură uh, sarcina, fiindcă noi, uh, ca comisie, am dat deja uh, indicații. Încă două, trei lucruri. Împărtășesc prioritatea strategică privitoare la chestiunea sărăciei. Avem nu numai un follow-up al anului european, și lupta împotriva sărăciei ar trebui, ar trebui, mai ales feminine, ar trebui completată pentru că 70% din săracii uh, lumii sunt femei și mame singură, deci avem o viziune de uh, gen a sărăciei care este de altfel în creștere uh, cum se știe, în statele membre s-au tot uh, tăiat în țări cum uh, este în țara mea uh, tot ceea ce ține de welfare. Cred că Eh, trebuie să eh, lucrăm în continuare într-o perspectivă care se leagă pe de platforma împotriva sărăciei care va fi prezentată și trebuie să o mai legăm și de discuția importantă din cadrul Parlamentului care a stabilit eh, o direcție și anume microcreditarea și microfinanța. Trebuie să existe, deci, o certitudine privitoare la resurse. Când am uh, inițiat uh, lucrările, uh, chestiunea nu părea atât de importantă ca astăzi. Al doilea lucru, la care se referea și președinta, cred că nu e de conceput Uh, să ne referim la o serie de benchmark-uri, de repere care sunt ocuparea locurilor uh, de muncă de către femei, fără să creăm o mentalitate conform uh, cărea investiția în inovație este o investiție, nu un cost. Și din punct de vedere politic, e important să indicăm aceste priorități și unele instrumente uh, Uh, poate chiar privitoare la fondurile structurale europene, trebuie privite altfel, să existe o, un apel la statele membre și o voință mai mare din partea Uniunii, pentru ca tot ce se referă la welfare inovativ și de economia socială în cadrul acestui sistem este o precondiție pentru a se realiza ocuparea uh, forței de muncă uh, feminine și uh, a tineretului. Al treilea lucru, mm, toată tema competențelor eu cred că noi am inaugurat după Lisabona aici un nou drept la formarea pe toată durata vieții și că investiția în aceste politici este încă prea scăzută ca și în cercetarea în acest domeniu. De aceea e important să cere un efort mai mare, mai ales în privința programelor uh, care sunt destinate să sprijine tinerele femei. Uh, uh, alt punct pe care doream să-l mai subliniez este ceva mai semnificativ, uh, privește munca autonomă și femeile întreprinzătoare. Uh, am făcut o seară de lucrări pregătitoare, e bine să continuăm. Cred că comisia noastră poate să dea indicații mai precise, pentru că astăzi se oferă atât de puține locuri de uh, muncă și pe această temă am văzut că uh, stimulând spiritul antreprenorial feminin se pot obține uh, Uh, rezultate uh, bune. Uh, mă gândesc la sistemele cooperative și la organizațiile non-profit. În fine, o ultimă chestiune pe care o ridic aici, pentru mă, nu știu dacă este locul cel mai potrivit, e vorba de a invita comisia să facă ceva, să spunem așa, contingent, dar foarte urgent, față de situația actuală a utilizării fondurilor europene. Singurul lucru care ni s-a spus este vedem ce n-a funcționat. Eu cred că în multe țări fondurile structurale au fost foarte prost utilizate, în parte pentru că la nivel național nu existau uh, posibilități de cofinanțare și alte motive. Împreună cu câțiva colegi din comisia noastră am sugerat uh, dacă nu s-ar putea măcar în această fază să, preved, să se prevadă o diversificare uh, a entității cofinanțării cel puțin pentru o anumită perioadă, cu condiția că uh, la încheierea perioadei cifra confidanțării să fie aceeași, dar să se poate amâna un pic. Uh, pentru că altfel riscăm să asistăm la un blocaj în multe țări, nu numai în țara mea. Și poate uh, asta ar putea fi de ajutor, fiindcă multe uh, politici se uh, limitează la nivelul uh, local. Mulțumim doamnei Costa. Are cuvântul doamna uh, Balțani. Mulțumesc. Mi s-a părut că mm, înțeleg din această prima întâlnire că există o temă de fond. Eh, cele cinci obiective ale strategiei 2020 și eh, inițiativele FARO sunt extraordinar de legate între ele și legate de tema genului, genului și a egalității de uh, oportunități, mai ales în ceea ce privește accesul la piața muncii, dar sigur munca este o dimensiune foarte vastă care Uh, include posibilitatea de a avea acces la activități antreprenoriale, la un parcurs de autonomie și de creștere, de a aspira la calificare. Atunci cred că primul efort uh, de participare a dumneavoastră la această procedură de buget este tocmai să încerce să definească definească foarte clar prioritățile acestei mari strategii, care este atât de coerentă cu tema uh, genului și egalității de șanse. E o temă puternică într-un moment de criză și este evidentă pentru toată lumea necesitatea de a se relansa creșterea și creșterea produsului intern brut. În aproape toate statele, acesta tinde să fie un factor de creștere economică reală, dar creșterea PIB-ului uh, rămâne încă limitată de imposibilitatea tuturor uh, cetățenilor de a lua uh, parte la viața economică și la viața publică și cu consecințe asupra dimensiunii economice. Este o temă puternică în cadrul strategiei 2020 și trebuie să ne facă să descoperim și oportunitățile pe care le-am ratat. Prin urmare, desigur, e momentul să subliniem aceste lucruri, condițiile mai bune de participare la viața publică, socială și politică, care se leagă, sigur, și de situația familiilor, o temă firește prioritară, să se creeze condiții pentru a sprijini investițiile și din partea statelor membre. Aș spune că această muncă de precizare a priorităților uh, ar putea să fie deosebit de interesant în această comisie, care se leagă foarte puternic de miezul strategiei 2020, care este îndepărtarea obstacolelor. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Balțani, pentru toate informațiile pe care ni le-ați furnizat. Vă mulțumesc de asemenea pentru participarea dumneavoastră la dezbatere pe acest subiect foarte important. Haideți acum să trecem mai departe la punctul 6 de pe ordinea de zi. Doamna Sinclair, aș vrea un punct de procedură, vă rog, doamnă președinte. Mi-ar fi plăcut să fiu aici la prezentarea doamnei Balțani, dar uh, sunt și la Comisia de Drepturile Omului și mi-am organizat uh, timpul uh, din această după-amiază în funcție de ordinea de zi. Iar dacă dumneavoastră schimbați ordinea de zi, este foarte greu să urmărim toate discuțiile. Eu am participat la o întâlnire despre Iran în Comisia pentru Drepturile Omului. Acum vă dați seama că sunt mai mulți membri care încearcă să-și organizeze programul. Uh, Mulțumesc, doamna Sinclair, pentru că ați uh, menționat acest lucru. Într-adevăr, sunt de acord cu dumneavoastră că este important să respectăm ordinea de zi așa cum este ea mm, stabilită. Dar la întâlnirea comisiei noastre de astăzi, din păcate, a fost necesar să propunem această modificare. Și asta pentru că doamna Langbach, care era inițial pe ordinea de zi, a avut uh, câteva probleme legate de călătorie. Și de aceea am hotărât să schimbăm ordinea punctelor de pe ordinea de zi. Acesta a fost singurul motiv pentru care am făcut-o. Și îmi pare rău că nu ați putut să participați, doamnă Sinclair, dar a fost o decizie pe care am luat-o chiar la începutul reuniunii. Este totuși o măsură excepțională și, din păcate, a trebuit să o luăm de data aceasta. går vi alltså till punkten 6 som handlar om... Ajungem acum la punctul 6, care se referă la viitorul serviciilor sociale de interes general. Aceasta este o chestiune care are strânsă legătură cu dezbaterea pe care tocmai am avut-o cu privire la serviciile de protecție socială uh, și importanța acestora pentru egalitate. Raportorul este doamna Ovir. Din păcate, domnule, ei nu a putut. Doamna Nicolae. Vă rog, doamna Nicolae. Mulțumesc, doamnă președinte. Din păcate, doamna Ovir nu este astăzi aici, așa că am să încerc eu să prezint uh, avizul în numele dumnea ei. Și sper că celelalte întrebări vor uh, primi un răspuns când Siri Ovir va fi aici. În primul rând, trebuie să menționez că în avizul dumnea ei, doamna Ovir a încercat să dea o definiție care este foarte importantă pentru serviciile sociale de interes general. Cu siguranță, aceste servicii de interes general, servicii sociale de interes general, fac parte din serviciile de interes general și includ, pe lângă serviciile de sănătate, uh, Uh, și uh, serviciile disponibile universal prevăzute de lege. Aceste servicii sunt furnizate direct persoanei și joacă un rol de prevenire și un rol de coeziune socială. Această dezbatere cu privire la uh, serviciile sociale de interes general ridică problema relației între sectorul economic și sectorul social. Uh, care este esențială pentru situația actuală. Această relație echilibrează creșterea economică, mai ales în momente de criză și mai ales în momente de criză bugetară. Și astfel putem să avem o definiție bună a acestei instituții, iar acest lucru este esențial. În uh, octombrie anul trecut, uh, Comisia spunea că nu există planuri pentru o nouă legislație în domeniu. Raportul prezentat de, de doamna de Rosa a propus întreprinderi sociale voluntare care furnizează astfel de servicii sociale de interes general. Și acest acestea pot să fie implicate, însă participarea lor uh, este împiedicată de regulile de achiziție publică. Dumnea ei a sugerat de asemenea să se creeze un uh, task force cu mai mulți factori de, inter- de interes care să evalueze aceste reguli. A propus de asemenea includerea unui raport lunar în acest raport general. Avizul doamnei Ovir spune că statele membre ar trebui să acorde o atenție mai mare diferenței dintre sexe în ceea ce privește accesul la serviciile sociale. De asemenea, guvernele uh, trebuie să se asigure că reducerile bugetare nu pun în pericol egalitatea și universalitatea accesului la servicii de sănătate, la servicii sociale și servicii de îngrijire a copilului. Și de asemenea se prevăd și uh, se prevede și un nivel de contribuție generală. În fine, doamna Ovir insistă ca statele membre să includă bugetarea bazată pe gen în toate politicile și programele naționale și europene. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 22 martie, iar Comisia va vota avizul pe 20 aprilie dar datele urmează să fie confirmate de dumneavoastră, doamnă președintă. Mulțumesc! Eu am încercat să fac tot posibilul să prezint acest aviz în uh, numele colegei mele, dar uh, sunt sigură că atunci când dumneavoastră va veni aici, va primi și, veți primi și niște răspunsuri la întrebările dumneavoastră. Mulțumesc uh, foarte mult! Dau acum cuvântul doamnei Șilevska. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt foarte bucuroasă că în comisia noastră discutăm astăzi despre serviciile sociale de interes general. Aceste servicii sunt uh, utilizate în special de persoane în dificultate, persoane care au uh, suferit foarte mult, persoane dezavantajate. Uh, când vorbim despre servicii sociale, ne referim la locuințe pentru persoanele vârstnice, pentru persoanele cu handicap sau pentru femeile care au fost victime ale violenței domestice, pentru refugiați și așa mai departe, dar vorbim și despre centre medicale sau centre sociale care oferă asistență individuală. Această activitate nu se concentrează pe profit, ci este puternic înrădăcinată în tradițiile locale bazate pe solidaritate și pe necesitatea satisfacerii nevoilor um, individuale. O caracteristică a acestor uh, servicii este uh, natura lor generală, universală și adaptarea lor la nevoile persoanelor. Rolul acestor servicii este foarte important pentru că aceste servicii sprijină uh, lupta împotriva discriminării, promovează egalitatea între sexe, promovează drepturile omului și demnitatea umană. Contribuie de asemenea la coeziunea socială oricât de bogați ar fi cetățenii și contribuie de asemenea la protecția sănătății. Recent am discutat despre calificarea acestor servicii sociale de interes general, dacă sunt sau nu servicii economice. Și uh, astfel, dacă ar trebui să se supună legilor concurenței. Cred că ar trebui să ne concentrăm uh, pe Uh, rolul pe care îl au aceste servicii sociale și ar trebui să definim care dintre servicii ar trebui să se supună regulilor pieței interne și legilor concurenței. Și de asemenea ar trebui să stabilim care dintre servicii sprijină coeziunea teritorială, coeziunea socială și economică și care implicit ar trebui să fie excluse din sfera de acoperire a legilor respective. Acum o să mă refer direct la avizul doamnei Ovir și uh, vreau să susțin uh, uh ideea că serviciile de îngrijire a copiilor trebuie să fie mai accesibile, la prețuri mai accesibile. Am uh, subliniat în repetate rânduri că acest lucru este necesar și cred că acest raport este locul perfect să subliniem încă o dată această necesitate. Uh, totuși, uh, cred că uh, nu este locul potrivit să discutăm despre discrepanța de salarizare între femei și bărbați. Sigur, trebuie să combatem acest fenomen și eu și dumneavoastră, stimați colegi, ați subliniat acest lucru și în plenară și în alte rânduri, dar cred că acest aviz nu este neapărat locul cel mai potrivit pentru a reitera aceste um, afirmații. În Polonia, uh, în sectorul uh, social, uh, sunt 90% femei și 10% bărbați. Apoi, trebuie să sprijinim linia bugetară pentru serviciile sociale la nivel de dinaintea crizei. Dacă finanțarea scade, uh, femeile ar putea să fie o victimă dublă, pentru că ar exista mai puțină finanțare disponibilă pentru îngrijirea copilor. Și asta înseamnă că femeile nu ar mai putea să muncească atât de mult. Pe de altă parte, acest sector uh, al serviciilor generează uh, locuri de muncă pentru femei, lucru menționat la punctul 5. Din păcate, doamna Ovir nu este astăzi alături de noi, însă aș vrea să îi transmiteți uh, o întrebare. Am o problemă cu punctul 2 din acest aviz unde se vorbește despre strategii proactive pentru prosperitate. Aș uh, dori ca doamna Ovir să dezvolte puțin mai mult această frază, să ne explice mai mult ce înseamnă, pentru că nu am înțeles foarte clar. De asemenea, aș dori ca secretariatul să acorde o atenție faptului că în traducerea în poloneză există o greșeală. După cuvintele despre viitorul serviciilor, lipsește cuvântul social. Acolo se vorbește doar despre servicii de interes general, nu de servicii sociale de interes general. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim! Doamna Bastos are acum cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Voi încerca să fiu cât mai succintă cu putință. Cred că pe viitor trebuie să facem o diferență cât se poate de clară între serviciile sociale de interes general și serviciile de protecție socială. cred că avem deja raportul uh, domnului de Rosa care deja face această diferență clară între serviciile sociale de interes general și uh, serviciile uh, de interes general. Dar bineînțeles că în fiecare stat membru există reguli speciale cu privire la serviciile sociale de interes general, reguli care trebuie să fie luate în considerare. Și tocmai în această perioadă de criză trebuie să ne asigurăm că statele membre nu fac rabat la calitate și nu uh, nu restricționează accesul la aceste servicii sociale de interes general. Asta deoarece ele acoperă nevoile de bază ale cetățenilor noștri. Și uh, pornind de la aceasta, dați-mi voie să fac acum uh, referire la uh, intervenția antevorbitoarei mele. Ea spunea că accentul care ar trebui să cadă nu este în raport, nu este cât se poate de clar uh, menționat acolo. Trebuie să ne referim și la condițiile financiare a, a fiecărui cetățean, a mediei cetățenilor, dar în același timp trebuie să punem accent pe serviciile esențiale, spre exemplu accesul la apă, etc., electricitate, etc., de care trebuie să beneficieze cetățenii. Vă mulțumesc. Doamna Nicolai poate să ia cuvântul și uh, să comenteze această intervenție. Da, doamnă pre- președinte, din păcate nu am un răspuns la întrebarea coleg colegei cu privire la punctul numărul 2. Voi încerca însă să comentez puțin această, acest comentariu. Sunt de acord cu uh, colega anterioară care vorbea despre cele două tipuri de servicii. Da, sunt de acord cu această separare, cu această diferență stabilită, însă sunt în același timp de părere că în această perioadă de criză trebuie să stabilim clar prioritățile serviciilor sociale de interes general. Așadar, sunt de acord cu antevorbitoarea mea. În ceea ce privește diferența salarială de gen, în uh, cadrul serviciilor uh, sociale. Nu știu dacă acest raport este neapărat locul în care trebuie să menționăm această diferență, însă diferența este crucială. Ce vedem în stat, uh, statele membre? Vedem că din ce în ce mai multe profesii se feminizează, dacă îmi permiteți. Spre exemplu, în, timp, în cadrul sănătății, activităților de sănătate, avem circa 70% dintre angajați femei. Din păcate, salariile care sunt uh, stabilite pentru domeniile acestea de muncă feminizate nu sunt nici pe departe stimulante pentru, uh, pentru angajate și această temă trebuie să fie, să fie discutată. De ce? Pentru că vorbim despre domenii în care angajamentul angajaților este esențial și tocmai de aceea e important să eliminăm diferențele salariale existente. Celelalte întrebări cu siguranță își vor primi răspunsul din partea raportoarei. Pentru că cu siguranță vom mai discuta acest raport pe viitor. Vă mulțumesc! Informa information om tidtabellen 22 mars klockan 12. În ceea ce privește calendarul, 22 martie, ora 12, data limită pentru amendamente, 20 aprilie votul în comisia noastră, 10 mai votul în comisia pentru ocupare și raportul este pro va fi discutat în plenară, însă nu se știe exact când. Ei bine, acum trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi, al cincilea raport al Comisiei privind coeziunea și strategia pentru politica de coeziune după 2013. În cadrul comisiei noastre, domnul Șimanski este responsabil pentru acest aviz și permiteți-mi să-i dau imediat cuvântul domnului Șimanski, care ne va prezenta punctele esențiale ale avizului său. Aveți cuvânt. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Dați-mi voie să sugerez să fac următoarea propunere comisiei. Bine, propunerea este deja prezentă în documente, însă dați-mi voie să o îmbunătățesc, să o suplimentez cu o serie de comentarii. Consider că al cincilea raport al Comisiei privind coeziunea, politica de coeziune, discută doar într-o prea restrânsă măsură problema șanselor egale între femei și bărbați și a egalității de gen. Cred că pot fi făcute multe, pot fi, uh, se pot uh, îmbunătăți multe aspecte și tocmai de aceea cred că pe parcursul discuțiilor ar trebui să introducem o serie de amendamente, amendamente care să permită aducerea în prim plan a problemelor legate de femei. În ceea ce privește strategia pentru politica de coeziune după 2013, e clar că egalitatea de gen trebuie să aibă o importanță mai mare. În raportul meu am făcut o serie de sugestii cât se poate de concrete în ceea ce privește următoarele aspecte sugerarea, uh, sprijinirea financiară a acțiunilor care ar, uh, i-ar ajuta atât pe bărbați cât și pe femei să reconcilieze viața de familie cu viața profesională. Acest, uh, această temă a fost deja discutată în trecut. Reconcilierea activităților profesionale și personale pentru femei, în cazul femeilor, este esențială pentru asigurarea siguranței pe, sociale pe viitor. Uh, în uh, Europa există în continuare foarte multe state membre în care femeile sunt uh, obligate să sacrifice viața lor, uh, să-și, să-și sacrifice viața profesională în favoarea vieții profesionale. Din păcate, această obligație duce adeseori la creșterea precarității financiare a respectivei femei sau ale respectivelor femei. În ceea ce privește Fondul Social European, am făcut o serie de uh, recomandări cu privire la sprijinirea tuturor activităților antreprenoriale demarate de femei uh, care au o vârstă de peste 45 de ani, spre exemplu. De asemenea, e important să implementăm uh, programul de formare pe toată durata vieții e importantă formarea și investițiile în activitățile de formare, în activitățile vocaționale de asemenea, uh, programe care sunt esențiale uh, pentru sprijinirea femeilor, idei care trebuie neapărat să fie sprijinite, bineînțeles, prin intermediul fondurilor europene. De asemenea, aș dori să adaug un sub amendament la acest raport care se referă la femeile, la cetățenii care lucrează în condiții precare. Am auzit adeseori că femeile sunt cele care lucrează cu termen redus sau, și că tot femeile sunt cele care lucrează în condiții foarte instabile, precare. E important să subliniem faptul că în multe state femeile sunt pur și simplu obligate să uh, Uh, își asum să, să fie independente, uh, trebuie să renunțe la un uh, loc de muncă pe o durată determinată sau nedeterminată și să lucreze, în schimb, ca independente. Asta, bineînțeles, duce la scăderea costurilor companiilor în sine care le angajează astfel, dar, de asemenea, duce la precarizarea situației financiare a femeilor. De asemenea, trebuie să ținem cont și de faptul că situația femeilor însărcinate sau femeilor care au dat naștere unui copil devine din ce în ce mai precară. Am constatat aceste situații defavorabile în cadrul discuțiilor noastre și uh, sperăm că Parlamentul European va reuși într-adevăr să cristalizeze noi măsuri care să contracareze acest fenomen. Trebuie de asemenea să stabilim care sunt uh, politicile de coeziune pe care le-am putea sprijini pentru a uh, genera locuri de muncă decente. Un raport anterior al Parlamentului European arată că există din ce în ce mai multe femei active pe piața muncii. Însă, în același timp, s-a descoperit că există din ce în ce mai multe femei sărace. Multe dintre acestea trăiesc în condiții uh, dar dreptul precare se află sub uh, pragul sărăciei. Problema discriminării a fost tratată pentru perioada 2000-2006. Prin urmare, uh, toate uh, recomandările făcute deja în trecut pentru această perioadă 2006 nu pot fi preluate și pentru viitor, pentru că nu iau în considerare situațiile, situația din uh, statele uh, este europene. Le deci, cer tuturor colegilor să mă contacteze, să prezinte amendamente pentru acest raport și, de asemenea, sper că în cazul acestui raport Comisia va reuși, într-adevăr, să țină cont de toate amendamentele noastre care ar trebui să îmbunătățească situația femeilor din întreaga Europa. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult pentru toate aceste informații. Vă mulțumim pentru uh, recomandările uh, din raport de asemenea. Problema este deosebit de importantă în acest context al politicii de coeziune. Importanța ocupării sau activității pe piața forței de muncă a femeilor este esențială. Care dintre colegi dorește să ia cuvântul acum? Văd că nimeni nu dorește să facă vreun comentariu. Ei bine, prin urmare, după cum spunea domnul Șimanski, ne avem posibilitatea de a lua legătura cu domnia sa pentru a ne asigura că acest raport arată cât mai bine cu putință. 22 martie, ora 12, data limită pentru amendamente, 20 aprilie votul în comisie și votul în comisia regii va avea loc la 12 mai. Mai apoi, raportul va fi discutat în plen în luna iulie. Cam atâta despre calendar. Vreau să-i mulțumesc domnului raportor, domnului Șimanski și trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Și uh, acum dați-mi voie să o salut în rândul nostru pe doamna Langbach. Domnia sa ne va prezenta activitatea și programul de, de, pentru viitor a Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați. Acest institut este deosebit de important. Acolo se lucrează cu mult angajament, aga, angajament îmi cer scuze, și ne bucurăm acum să aflăm informații din, dintr-o sursă sigură cu privire la programul pe 2011 a, al acestui institut. Încă o dată, doamnă Langbach, vă urăm bun venit aici în comisie și dumneavoastră aveți acum cuvântul. Okay. Thank you. Mulțumesc foarte mult pentru această ocazie de a prezenta din nou institutul nostru. Desigur, este de fapt prima oară când putem să arătăm ce facem. Acum două-trei săptămâni, când uh, institutul nostru a pregătit o listă de uh, exemple de inegalități care persistă, m-am gândit că mă bucur că nu m-am născut cu 100 de ani mai înainte. Nu pentru că uh, acum avem uh, un procent mare de femei miniștri, nu pentru că avem 30% uh, diplomați femei, nu pentru că tinerii au început să-și ia și ei concediu de paternitate și familiile s-au transformat, eu mă bucur mai ales pentru că acum știm ce se întâmplă și putem să avem informații concrete, putem să vedem uh, cum o duc țările europene și uh, care sunt acele practici comune tuturor. Aceasta este sarcina dumneavoastră ca Parlament uh, să contribuiți la uh, fondarea institutului nostru. Vă mulțumesc deci pentru prilejul de a mă întâlni cu această comisie. Vă voi prezenta pe scurt ceea ce am făcut până acum. Uh, sigur, este destul de târziu. Uh, vă voi trimite în scris observațiile noastre și uh, uh planurile noastre uh, sunt deocamdată subiect de discuție și în curând vom trimite un proiect uh, pentru a le supune aprobării comisiei și vor deveni uh, publice. Prin urmare, Centrul European de Excelență pentru Egalitatea între Sexe uh, este ceea ce noi am dorit să devenim Acum un an, în decembrie, ne-am uh, instalat în localul nostru la uh, Vilnius și am avut o ceremonie de deschidere în iunie, ceva mai mult de șase luni, uh, după ce institutul a devenit o instituție independentă din punct de vedere financiar, Uh, Parlamentul a fost reprezentat la această ceremonie, a, fost, a avut loc un concurs local. Uh, vedeți că acum uh, avem și o emblemă a noastră și Comisia a înmânat acest premiu unei învățătoare din Franța care a primit premiul întâi și premiul doi era un polonez am avut un, o sesiune de un seminar în care s-a adoptat strategia pentru 2010-2015 pentru egalitatea de șansă și am discutat cu reprezentanții statelor membre. A fost un fel de seminar de lucru la care au fost reprezentate statele membre și au vorbit despre sprijinul pe care ar putea să-l acorde institutului nostru. Am publicat de asemenea primul calendar intitulat Femeile care au inspirat Europa și aici avem uh, uh, un articol dintr-un ziar din Malta. Am, uh, avem o serie de realizări, am realizat o cooperare, un format de cooperare uh, cu anumite agenții înrudite, pentru că trebuie să găsim sinergii și să evităm să ne suprapunem. A face o realitate din egalitatea dintre femei și bărbați și a merge mai departe de asta – Eh, institutul devine un centru european de eh, competență pentru a menține în actualitate importanța acestui concept și, de asemenea, pe viitor. Eh, Centrul nostru de competență și-a dovedit utilitatea. Vă voi arăta foarte pe scurt că la sfârșitul lui 2010 proporția naționalității uh, naționalităților în rândul personalului nostru era aceasta. Și e un exemplu bun, vă putem arăta uh, deci cât efort ne-a costat și cât de repede a avut loc uh, dezvoltarea în a doua jumătate a anului trecut. În privința personalului, mă bucur să pot spune că tot uh, personalul uh, s-a instalat încă din 2010. O imagine care privește uh, ceea ce s-a realizat doar uh, în 2010, deci nu am putut consuma tot bugetul, pentru că fiecare membru al personalului Uh, a contribuit la elaborarea studiilor necesare și cu mare eforturi, la sfârșitul uh, anului am reușit să uh, angajăm 67% din buget. Acum avem întregul personal, deci este mai ușor să respectăm prevederile bugetare. În fine, iată cum lucrăm acum după cum vedeți, avem un centru de excelență foarte important care se oferă de documentare, care va reflecta, va procesa și va disemina tot ceea ce facem, toate activitățile noastre și, desigur, ă, dincolo de comisie este și Parlamentul implicat aici și în programul nostru de lucru avem niște indicatori uh, majori. Uh, avem un index al uh, egalității între sexe și vedeți sunt în momentul de față, suntem în faza de colectare de date statistice pentru a putea Uh, implementa aceste informații și la sfârșitul acestui an vom putea deja să procesăm o parte din aceste informații pentru a putea uh, publica câte uh, ceva adresându-ne utilizatorilor. Deocamdată suntem în stadiul de colectare de date, dar uh, în unele sectoare lucrurile înaintează destul de repede. Uh, programul de lucru pe 2011. E vorba de date comparabile și pe care ne putem baza. Noi colecționăm, adunăm deocamdată toate informațiile pusele nouă la dispoziție de statele membre și uh, am lansat anul acesta vom, uh, o zonă pilot Eh, care se referă la violența îndreptată împotriva femeilor. În curând vom avea și rezultate, informații principale eh, date existente în statele membre și, de asemenea, relațiile, eh, drepturile femeilor și relația dintre femei și media. Uh, urmează studii aprofundate uh, care fac parte din planurile noastre viitoare de muncă. Împreună cu Comisia, uh, deocamdată președințiile poloneză, daneză și cipriotă, am început deci anul trecut și studiile privesc reconcilierea în pe parcursul președinției poloneze. Pe urmă am lansat noi studii pentru a aduna informații privitoare la femei și mediu înconjurător. Sperăm că va fi foarte interesant. Și uh, o parte importantă a planurilor noastre este și felul în care alt alți oameni, alte organizații vor putea folosi aceste date statistice pentru a sesiza diferențele și lacunele. E un lucru foarte important. V-am menționat, deci, relația dintre femei și economie și femei și mediu. Două studii care uh, sunt complementare și uh, vor fi uh, prinse în raportul președinției. Pentru 2012 vom continua să sprijinim președințiile, nu știm încă mm, ce se va întâmpla în președinția cipriotă, dar uh, planurile noastre sunt uh, să uh, coroborăm datele statistice și vom uh, pregăti și uh, rapoartele uh, președinției respective. O altă arie uh, focală este indexul european privitor la egalitatea între sexe. Uh, scopul este să se ajungă la un uh, concept Mm, asupra căruia se cadă de acord privitor la inegalitățile între statele membre. Deci, ceea ce există uh, în statele membre și, eventual, existența unor uh, indicii diferiți, care sunt punctele slabe și punctele tari, uh, pentru a vedea Uh, ce sugestii înaintează statele membre în privința acestor concepte. Vom finaliza, prin urmare, aceste studii, vom prezenta o serie de uh, referințe, de analize ale datelor privitoare la mai multe arii mai uh, legate de strategiile Comisiei pentru a vedea câte din aceste uh, arii conțin indicatori uh, de încredere. Acum lucrăm intens la colectarea și la procesarea unor metode și practici privitoare la lucrul în acest domeniu al egalității între sexe Avem o serie de idei care ar putea fi zonele pilot și uh, care sunt ariile care nu au fost acoperite în întregime, unde mai este de lucrat, de pildă uh, dezvoltăm acum studii uh, pe baza datelor adunate anul trecut. S-a lansat un studiu privitor la practicile existente și, uh, desigur, îl vom uh, prezenta până la sfârșitul acestui an, dar și o listă de bune practici care reprezintă ceva foarte necesar organizațiilor, fiindcă în diferite state există abordări diferite și dacă nu le cunoști, nu poți măsura lucrurile și uh, e pentru noi uh, o zonă de interes deosebit. Am uh, inclus ca un exemplu de bune practici și cartografierea organizațiilor și a instituțiilor care se ocupă de egalitatea între sexe unde uh, putem uh, vedea cum uh, sunt văzute problemele și cum în ce fel sunt ele integrate în documente. Important este să se creeze sub rețele pentru că există și organizații uh, care se uh, ocupă de asemenea probleme și uh, urmează să vedem cum vor progresa lucrurile, dar cu siguranță institutul nostru uh, va fi foarte interesat de diseminarea bunelor practici. În fine, am lansat uh, un plan, un studiu asupra stereotipurilor uh, și a percepției uh, diferenței de gen în uh, perspectiva asupra evenimentelor istorice în um, privința descrierii uh, uzanțelor și cutumelor. Deocamdată pentru planurile pe 2012 avem o serie de sugestii. Am dorit să ne concentrăm pe prepararea specifică la mai multe nivele, de pildă la nivelul autorităților locale sau al organizațiilor non-guvernamentale locale, crearea unei baze de date online pentru a putea da sfaturi de calitate uh, de către uh, cei care uh, se ocupă cu aceste studii și ne gândim să sugerăm o conferință sau un seminar în cadrul căruia să putem face un schimb de bune practici la o conferință comună în care să participe nu numai practicienii, ci și publicul interesat să uh, aibă o pregătire de specialitate în acest domeniu. Uh, mai uh, plănuim să facem, mai ales pe baza a ce s-a lucrat în 2011, o colecție de bune practici în uh, domeniul reconcilierii și o agendă privitoare la violența bazată pe gen. Uh, preconizăm și uh, o serie de studii în zone mai puțin studiate, cum ar fi prevenirea violenței și a conflictelor, produsele. Am dorit să realizăm o serie de publicații mm. uh, pe care să le publicăm uh, pe web uh, și să poată fi utile celor interesați să adopte o serie de bune practici deja verificate. În 2012 dorim să finalizăm crearea unei rețele europene în care să fie cuprinse toate instituțiile și toate persoanele care se ocupă de aceste probleme, astfel încât oamenii să poată alcătui un forum și să poată discuta, de pildă, pe web o serie de probleme comune avem deja niște echipe care se ocupă de violența bazată pe diferența de gen, uh, experți în comunicarea mass media pentru studiul stereotipurilor, în fine, uh, centre de documentare și de cercetare. După cum vedeți, în prima parte uh, avem niște biblioteci realități de ordin fizic. E vorba de acel tip de lucrări pe care nu le poți obține la universități. Această bibliotecă va fi mai ales online vor exista linkuri către baze de date existente, astfel încât o persoană care uh, caută ceva să poată găsi linkul potrivit care să uh, o ducă uh, uh pentru că din milioane de locuri trebuie să existe unul uh, care să poată fi accesibil. În fine, un centru de cunoaștere uh, care să centralizeze toate studiile existente, toate metodele și instrumentele care au fost uh, dezvoltate și o agendă europeană privitoare la egalitatea între sexe care va uh, funcționa uh, reunind sub rețelele existente ale centrelor de cercetare. În fine, ultima parte, ridicarea nivelului de conștientizare. Finalizăm anul acesta o strategie de comunicare internă și externă, în special externă, pentru că egalitatea de gen uneori este o temă concretă, uneori alteori o temă extrem de vagă și trebuie să ajungă să aibă un mesaj foarte limpede, de aceea e nevoie de o strategie de comunicare, astfel încât să putem ieși în public și să uh, putem relata fapte, dar și uh, argumente uh, urmate de sfaturi de anumite unelte pe care statele membre să le poată utiliza efectiv. În fine, anul trecut am început uh, prin a crea un uh, grup uh, de resurse, un bazin de resurse intitulat Femeile Europei și E vorba de exemple uh, de femei a căror viață sau carieră constituie exemple care pot inspira și pe alții. În fine, cooperarea cu toți purtătorii de interes, iar planurile pentru 2012 este să găsim o soluție potrivită pentru a prezenta pe bărbați alături de uh, femei ca contributori la realizarea unei egalități de gen. Uh, am uh, studiat acum pe o scară mai mică, dar ne propunem să monitorizăm media, mass media europeană pe aceste probleme și să îmbunătățim comunicarea cu toate organismele relevante și cu toate agențiile europene. Sper, da, sincer, că acești oameni uh, care s-au reunit uh, la inaugurarea noastră să nu aibă de așteptat prea mult până când uh, egalitatea dintre femei și bărbați se o realitate în Europa. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim uh, doamnei uh, pentru aceste informații. Dau acum cuvântul colegilor de la comisie pentru a face comentarii și a adresa întrebări doamnei Langbach. Doamna Bauer, mulțumesc. Am fost foarte bucuroasă să pot asculta aceste lucruri azi aici. Am vorbit mai devreme despre necesitatea de a standardiza anumite lucrurile și a nu ne limita la discuțiile despre buget, E foarte interesant să constat că vă ocupați de teme foarte interesante. Poate că ar fi bine să ne prezentați toate studiile dumneavoastră, fiindcă sunt foarte, prezint o mare interes pentru noi. Am o serie de întrebări. Poate că vom avea prilejul cândva la Budapesta să mai vorbim și despre alte aspecte. Iată câteva întrebări privitor la violența împotriva femeilor. A existat ideea că sarcina observatorului ar trebui uh, să fie îndeplinită de institutul dumneavoastră sunteți de acord cu această idee? Pentru că eu am sentimentul că în modelul spaniol urmărirea cazurilor de violență se face pe baza unor decizii ale tribunalelor. Alte statistici însă nu se bazează pe decizii judecătorești. Care este părerea dumneavoastră? deținem oare suficiente date comparabile în privința acestei situații? Care este viitorul acestei chestiuni? Ne vom ocupa de ea din când în când sau va trebui monitorizată permanent? Am văzut și ne-ați vorbit despre planurile dumneavoastră privitoare la pregătirea celor interesați în acest domeniu? Sunteți implicați în uh, proiecte mai ample privitoare la extinderea Uniunii, pentru că am văzut proiectul People to People. Ar fi important ca această parte a agendei să lucreze, să se ocupe și de uh, oameni, de persoane care provin din țări candidate. În cele din urmă, aș dori să vă întreb care este părerea dumneavoastră? Uh, cum putem lua, menține contactul cu institutul dumneavoastră? Vă mulțumesc. Doamna uh, Thompson, și eu aș dori să vă mulțumesc pentru prezentare. și pentru faptul că acum lucrați cu motoarele din plin. Am o întrebare privitoare la zonele prioritare de acțiune. E bine să ne ocupăm de statistici, dar avem să putem compara diversele legislații europene și cred că atunci când e vorba de violență, trebuie să apăreți cu un studiu privitoare pe privitoare la cele mai bune practici ca să putem să-l diseminăm în toată Europa. De asemenea, în domeniul economic, o prioritate sub trei președinții a fost rata de ocupare a forței de muncă a femeilor. Ceea ce a lansat acum Comisia este un plan și o propunere uh, privitoare la uh, femeile care iau decizii în cadrul întreprinderilor. Și uh, e foarte mm, greu pentru singură persoană să poată compara situația din diverse țări nu e ușor de știut ce se întâmplă de pildă în Olanda sau în alte țări. Puteți elabora ceva privitor la capacitatea femeilor de a lua decizii în întreprinderi private și de stat, pentru că impresia mea este că toate statele au fost inspirate de o anumită legislație, dar în ansamblul uh, fiecarei economii, rolul femeilor în procesul de luare a deciziei este foarte inegal, foarte diferit. Și statele membre, în general, nu știu niciunul ce face celălalt. E deci foarte importantă diseminarea bunelor practici. Vă mulțumesc. Mulțumim doamnei Thompson. Are cuvântul doamna Bastos. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori și eu să felicit pe directoarea institutului pentru că ne-a expus aici munca pe care au desfășurat și munca pe care o prevăd pentru anul viitor. Aș dori să întreb, ținând seama de aceste date comparabile, uh, Uh, privitoare la antreprenoriatul femeilor? E prevăzut oare și când va fi disponibilă această uh, recoltă de date. În privința împăcării dintre viața privată și viața, viața profesională, aceste date au fost strânse oare din toate țările. Aș mai dori să știu dacă aceste bune practici uh, care firește vor face obiectul unor schimburi mulțumite Institutului dumneavoastră. Există oare un calendar uh, care privește aceste date, când vor fi ele accesibile tuturor. Mulțumesc, uh, doamna Costa. Mulțumesc și eu, firește, directoarei și înțeleg că sarcina ei este deosebit de complicată pentru că această misiune este foarte vastă. Are toată înțelegerea mea. Aș vrea să subliniez trei lucruri. Una privește metoda. Dumneavoastră ați spus, noi ne străduim să punem la punct și o metodă de lucru. Mi se pare un lucru foarte important, să avem o viziune comună, pentru că dacă greșim aici, totul este periclitat. Uh, alt lucru, statisticile. De multe ori există o inadecvare uh, la nivel european între statele membre în ceea ce privește datele mai rafinate din statistici și posibilitatea de a compara uh, statisticile din diverse țări. Știu că e o problemă generală și dumneavoastră ați spus că doriți să cooperați la două niveluri la nivelul european al agențiilor și la nivelul agențiilor naționale de cercetare. Îmi închipui că în primul caz ă, evitați suprapunerile, cred, de, de pildă cu Eurostat. Ar fi foarte important ca în cadrul agenției Eurostat ă, să fie recepționate solicitări ale dumneavoastră și apoi să faceți cercetări mai aprofundate pe Uh, anumite chestiuni. Cred că, în esență, trebuie să existe, foarte important, să existe un streaming al uh, datelor statistice uh, și în interiorul statelor. Nu trebuie să ne gândim doar să creăm o bancă statistică europeană, ci uh, să încercăm să aprofundăm anumite tematici legate de politicile europene. Lucru dificil, fără îndoială. Uh, Apoi mă întrebam dacă colaborați cu statele naționale creând niște mese de lucru permanente uh, uh, cu institutele naționale de cercetare. Ar fi un lucru foarte util pentru că în multe state nu există un interes constant pentru aprofundarea datelor care privesc diferența de gen. Alt, lucru confruntabilitate. De multe ori comparăm date care nu sunt omogene. Când vorbim despre muncă, vorbim de rata ocupării, ă, dar nu se precizează dacă e vorba de ă, part-time, de contracte de muncă. În fine, dumneavoastră, dacă am înțeles eu bine, ați lansat în 2011 două priorități, economia și mediu, care urmează să fie aprofundate. Și, pe bună dreptate, Uh, ne spuneți că nu există date suficiente în aceste privințe. Acești uh, indicatori îi obțineți oare încercând să colobo colaborați cu instituții din statele naționale, aveți un uh, grup de experți, dar, dar cum îi alegeți în funcție de materii, îi invitați să participe, aveți la nivel național uh, puncte de referință, instituții analoge, universități, e important pentru a înțelege care sunt interlocutorii dumneavoastră în statele membre. În privința mass mediei, noi recent am avut un seminar din care a reieșit un lucru dramatic, nu numai în țara mea, ă, stereotipurile în mod tragic pătrund în media. Aici ar fi mult mai mult de făcut și cred că și pe dumneavoastră vă interesează, ne-ați spus asta de curând, dar de ce nu ne-am putea imagina ca ă, aceste instituții sau ă, comisii o autoare italiană a făcut un lucru interesant, document reflectare a ceea ce se întâmplă în mass media națională. Acolo se petrec lucruri foarte grave privitoare la femei pentru a monitoriza lucrurile și a avea anumite inițiative. Nu putem să creăm anumite politici și dimensiunea simbolică și culturală să dezmintă aceste uh, politici ale noastre. Mulțumim, doamne Costa. Mai sunt trei înscrieri la cuvânt. Ambiția noastră este să încheiem acest punct până la ora 18, pentru că mai ne rămâne încă un punct. V-aș invita, deci, să fiți și cât se poate de conciși și să vă concentrați pe problemele noastre ca să rămână timp și pentru răspunsurile doamnei Langbach. Doamna Nicolai. Mulțumesc. Salut această dezbatere de astăzi. Nu am foarte multe întrebări pentru că sunteți uh, doar 9 persoane și este foarte greu să acoperiți toate domeniile de activitate. Cred că nu mai are rost să vă întreb despre studii. Mai aveți și un alt tu. Sunteți noi. Am doar câteva sugestii pentru eficiența și vizibilitatea institutului, cred că ar fi mai bine să instituiți un mecanism de cooperare între această comisie și institutul dumneavoastră. Cred că ar trebui să furnizați uh, sprijin științific pentru activitatea noastră din această comisie, pentru că avem nevoie de expertiza dumneavoastră pentru rapoartele noastre. Poate că ar fi bine să instituim un mecanism de colaborare prin care să vă transmitem principalele noastre preocupări, iar noi, uh, când uh, ne vom elabora rapoartele, vom primi sprijin științific din partea dumneavoastră. A doua observație se leagă de activitatea dumneavoastră în ceea ce privește colaborarea cu statele membre. Trăim vremuri dificile. Și trebuie să recunoaștem că politica de gen nu este o prioritate în statele membre. Sunt foarte multe state membre care au um, scăzut uh, capacitatea organismelor responsabile în domeniu avem doar un secretar de stat, nu mai avem un minister de resort, dar există alte state membre care au desființat toate instituțiile responsabile în domeniu. Cred că în viitor va fi dificil să avem continuitate. De aceea, vă rog să ne spuneți cum credeți că vă putem ajuta pentru a avea o colaborare bună cu statele membre. Mulțumesc. Dăm acum cuvântul uh, doamnei Moran Șantie. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să revin la o chestiune de metodă, pentru că analizele dumneavoastră sunt foarte interesante pentru lucrările noastre. Am înțeles că ați vrea să elaborați statistici care să ne permită să facem comparații între diferitele state membre. Aș vrea însă să avem și o viziune dinamică asupra lucrurilor. Nu credeți că în anumite subiecte avem impresia că evoluăm pozitiv deși ne aflăm într-o situație mai dificilă decât acum câțiva ani. Această noțiune de progres sau de regres ar trebui să fie evidențiată pe baza unor analize și pe baza statisticilor pe care le veți uh, elabora. Pentru că, cu siguranță, există strategii politice ce trebuie dezvoltate pornind de la aceste evoluții. Mulțumesc! Mulțumesc. Doamna Figueiredu. Ah, sim, desculpa. Sim. Uh, obrigada. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea acum să vă adresez o întrebare care se referă la dis- discrepanța de salarizare, diferențele de salarizare între femei și bărbați. Există bune practici care au fost utilizate pentru a combate inegalitățile sociale și mă gândesc la programul Equal. Mă gândesc de asemenea la consiliile de egalitate între sexe din uh, diferite companii. De asemenea, am în vedere și mm, unele activități uh, desfășurate de companii uh, în care am putut folosi inițiativa Equal pentru a reduce acest decalaj sau uh, aceste diferențe, reducând astfel discriminarea. Deci avem exemple pozitive în Portugalia, exemple în care sunt implicate sindicate, companii și angajați, iar rezultatele au fost foarte bune în uh, companii foarte mari din țara noastră. De exemplu, în unele companii manufacturiere, numărul de lucrători uh, femei uh, a crescut foarte mult. Mă gândesc, de exemplu, la industria automobilelor. De asemenea, și decalajul între salarii a fost redus pentru că s-a redus astfel discriminarea salarială. Deci cred că ar fi interesant să avem un sondaj cu privire la situațiile din Europa, astfel încât să putem interveni într-un mod activ astfel încât să întreprindem acțiuni pentru a reduce aceste uh, situații scandaloase. Încă avem uh, discriminări în ceea ce privește uh, salariile, diferențe care sunt în medie de 18%. Vă gândiți să faceți ceva în acest sens? Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Figureido. Îi dau acum cuvântul doamnei Langbach pentru a răspunde la întrebări. Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste întrebări și sugestii. Voi încerca să vă răspund rapid. În primul rând, aș dori să mă refer la lista studiilor. Lista studiilor, lista integrală a studiilor se va regăsi în, rapor, în raportul anual. Acum pregătim proiectul de raport care va uh, include lista uh, celor 67 plus uh, 14 studii. Cred că va fi interesant uh, să vedeți uh, cum am uh, planificat activitatea pe baza datelor uh, colectate inițial. În legătură cu observatorul, acum pregătim conceptul acestui observator dar sigur că va trebui ca decizia să fie luată la nivel european. Referitor la datele comparabile și la informațiile comparabile, așa cum spuneați și dumneavoastră, Spania are un astfel de set de date. Dar, de exemplu, ne uităm și la observatorul privind uh, violența. Există um, activități în acest sens și încercăm să vedem care ar putea fi metodele de lucru pentru observator primul nostru studiu va fi doar o activitate inițială nu am uh, inițiat un studiu foarte mare. Există o agenție pentru drepturile fundamentale care derulează un uh, studiu foarte mare și noi vom colabora cu această agenție pentru a identifica decalajele care există. Studiul nostru inițial însă este un studiu mai mic. Dar avem de asemenea și activități în ceea ce privește identificarea bunelor practici. Încercăm uh, așadar să vedem uh, de unde putem obține informații utile. În ceea ce privește extinderea, nu ne aflăm încă în acest uh, proces, dar am fost abordați de Direcția Generală pentru Extindere. Ați menționat și problema formării profesionale. Vom avea o bază de date, iar cei care fac uh, formarea, uh, cei care vor uh, garanta calitatea, vor fi implicați. Au existat și aspecte legate de cooperare. Comisia FAM ne va vizita în luna mai și acest lucru este foarte important. Este un eveniment uh, pe care îl așteptăm uh, cu nerăbdare, pentru că vrem să discutăm toate aspectele legate de cooperare. Referitor la diferitele legislații sau comparația între diferitele legislații, uh, și implicarea femeilor în procesul decizional. Nu am discutat încă acest subiect, însă în ceea ce privește economia și implicarea femeilor în procesul decizional, acestea sunt subiecte pe care le discutăm și încercăm să integrăm bunele practici în studiul pe care vrem să-l lansăm în 2012 vom discuta aceste lucruri când uh, vom prezenta uh, studiul Consiliului de Conducere este un lucru interesant pentru că ne prezintă modalități și abordări noi și ne va ajuta să colectăm un set de bune practici. În ceea ce privește femeile întreprinzătoare, am început deja cooperarea cu Digi Enterprise din cadrul comisiei. Avem deja contacte foarte bune în acest domeniu. O colegă de-a mea va merge la un seminar pe această temă și după aceea vom vedea ce avem de făcut. Oricum, Digi Enterprise are uh, informații și statistici uh, importante. Uh, Ați vorbit despre statistici și despre Eurostat. Avem o cooperare foarte bună cu Eurostat, care participă la grupurile noastre de lucru. Întotdeauna când facem studii, ne consultăm și cu Eurostat, pentru că ar fi o pierdere de vreme și de resurse dacă nu am face-o. În ceea ce privește agențiile de cercetare și modul în care le alegem, Mâine mă voi întâlni la, cu Digi Research, vom discuta despre posibilitățile de cooperare. Apoi a fost pusă o întrebare legată de experți, cum îi alegem pe experți noi urmăm principiul Uniunii Europene și anume că de fiecare dată organizăm licitații publice, pentru care elaborăm de fiecare dată termen de referință. Avem uh, diferiți contractanți pentru studiu, universități și așa mai departe, dar acestea sunt determinate de piață. Vom vedea apoi cum integrăm toate aceste aspecte. Uh, se vorbea despre reducerile intervențiilor uh, statelor membre în ceea ce privește egalitatea de, între sexe. Ați, este o tendință pe care ați observat-o și pe care ne-ați semnalat-o, dar până la urmă aceasta este o problemă a statelor membre în care nu ne putem amesteca. În ceea ce privește evoluția, sper că vom face primii pași. Avem deja primele studii și încercăm să colectăm uh, date din surse deschise. Și cred că în 2-3 ani ar trebui să putem vedea deja niște tendințe și o evoluție. În ceea ce privește diferențele de salarizare între femei și bărbați și bunele practice, practici în domeniu, uh, Digi Enterprise are astfel de date și astfel de statistici. Pentru noi ar fi interesant să vedem care sunt bunele practici și uh, cum am putea să publicăm uh, studii în acest sens. De asemenea, ar trebui să vedem ce acțiuni trebuie întreprinse în acest domeniu. Dar, bineînțeles, acesta este un demers viitor. Mulțumesc foarte mult, doamna Langbach. Comisia noastră a făcut uh, eforturi foarte mari uh, pentru acest Institut European pentru Egalitatea între Sexe. Vom continua să vă urmărim activitățile și vom ține legătura cu dumneavoastră. Acum uh, așteptăm cu nerăbdare să vă vizităm la Vilnius pentru a ne continua cooperarea cu Institutul. Așadar, vă mulțumesc încă o dată pentru informațiile pe care ni le-ați furnizat. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Uh, am ajuns la punctul 10, antreprenoriatul în rândul femeilor în uh, întreprinderile mici și mijlocii. Acum uh, îi vom da cuvântul doamnei raportor, doamna Iana Kudakis. Um, right, I'll try and be as quick as I... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Voi încerca să fiu cât mai succintă. Vreau să vă prezint uh, punctul de plecare și, de asemenea, ambiția acestui raport. Am uh, studiat situația femeilor care lucrează în companii, am studiat femeile care fac parte din consiliile de administrație, am uh, colaborat cu Comisia pentru Ocupare și de asemenea pentru, uh, cu uh, directoratele generale ale comisiei relevante în acest context. Am avut o serie de întâlniri cu raportorii din umbră, am încercat să stabilim direcția pe care vrem să o urmăm. Însă este important să, să stabilim uh, un fel de catalog al uh, bunelor practici și eu uh, personal mă, mă axez întotdeauna în funcție de exemplul Marii Britanie. Însă, dați-mi voie să vă uh, prezint o prezentare în PowerPoint. Vedeți aici pe slide-ul 1, sau nu vedeți, o serie de definiții. Când vorbim despre antreprenori, există mai multe, mai multe categorii de antreprenori. Sunt antreprenorii prin excelență, Există persoane care vor fi antreprenori indiferent ceea ce se întâmplă. Sunt cei care creează noi afaceri, sunt cei care doresc să lucreze pe cont propriu, sunt acei entuziaști care nu se tem de riscuri. Însă, în același timp, există și persoane care nu vor fi niciodată antreprenori, cei care sunt buni executanți, cei precauți. Uh, în momentul în care vorbim despre antreprenori în acest raport, trebuie să uh, ne axăm în special asupra acelei categorii de oameni care își doresc să devină antreprenori, într-adevăr. Antreprenorul nu este o femeie sau un bărbat antreprenor nu va deveni doar acea persoană care are un anumit nivel de educație, nu, oricine poate să devină antreprenor. Oricine, uh, orice persoană care are abilități antreprenoriale. Mm, mai mult ca sigur, cei care au uh, o pregătire foarte, foarte bună nu o să devină niciodată antreprenori, sunt mai degrabă oameni de știință, specialiști. Deci, important este ca în cadrul acestei inițiative să stabilim faptul că, deși antreprenorii pot fi atât bărbați cât și femei, femei obiectivul nostru esențial este acela de a sprijini femeile uh, care își doresc să devină antreprenori. Pe slide-ul 2 se spune că numărul uh, antreprenorilor femei este mult mai mic decât uh, cel al bărbaților. Aceasta este o stare de fapt. Eu am încercat să aflu cum am putea să le ajutăm pe femei să devină antreprenori, cum am putea să le oferim încrederea necesară. Și am ajuns la concluzia că creșterea puterii femeilor este esențială. De asemenea, uh, am decis că, că împărtășirea bunelor practici este esențială. Trebuie să le spunem statelor membre cum ar putea ajuta femeile să devină antreprenori. Și uh, punând această temă pe ordinea noastră de zi, am demarat pur și simplu procesul necesar. Am uh, stabilit că pentru ca femeile să devină antreprenori trebuie să aibă parte de flexibilitate și în același timp să își poată uh, reconcilia viața personală cu cea profesională. Am spus uh, că e clar faptul că numărul femeilor active în acest domeniu este prea mic. Am spus de asemenea că flexibilitatea este necesară pentru femei uh, datorită rolului pe care îl are femeia în societatea noastră. Deci trebuie să creăm un echilibru între, între viața personală și cea Uh, profesională. De asemenea, am spus că avem nevoie de date suplimentare, studii, trebu- uh, studii trebuie să stabilim uh, care sunt categoriile, fie de vârstă, fie etnice, de, de femei care doresc să devină antreprenori. Deci, ideea este că putem să facem lucrul acesta. Vedeți aici pe slide, pe slide această uh, Uh, imagine care le arăta în timpul războiului uh, mondial femeilor că pot fi la fel de puternice ca și bărbații. Deci, pentru a reuși să transformăm aceste, amendament, aceste ambiții în realitate, avem nevoie de școli, universități, cursuri speciale și, de asemenea, modele. Avem nevoie de femei care să se transforme în uh, modele pentru celelalte femei. În <laughs> Regatul Unit, uh, poți fi fie ca Margaret Thatcher, fie ca Victoria Beckham. Bineînțeles că eu prefer pe prima, însă ideea este că avem nevoie de femei care să ne inspire pur și simplu. Deci, în um, primul și în primul rând trebuie să, să dăm putere femeilor. În al doilea rând avem nevoie de uh, asistență oferită și sprijin acordat femeilor. Cum putem face lucrul acesta? Prin alegerea mentorilor, oferirea de uh, informații financiare și oportunități de finanțare, ambasadori de asemenea. Și în al treilea rând am pus accent pe șansă, pe alegerea ta. Poți, femeia poate să aleagă a, devine, a deveni antreprenor, uh, antreprenor în funcție de propriile sale uh, priorități um, uh, în funcție de propria sa personalitate, eh, etc. Bine, am, am trecut foarte, foarte repede prin prezentarea mea. Eh, asta deoarece îmi doresc mai degrabă să aud ce aveți dumneavoastră de spus, pentru că ceea ce am eu de spus puteți citi. Vă mulțumim, vă mulțumim, a fost o prezentare foarte, foarte interesantă. Însă trebuie să constat cu durere că avem foarte puțin timp la dispoziție pentru uh, întrebări. Există șase persoane care doresc să ia cuvântul și tocmai de aceea vreau să vă rog să fiți cât mai concise cu putință. Două minute de persoană. Doamna Thompson, mai întâi de toate. Vreau să vorbesc în numele doamnei Honeyball, care nu poate participa astăzi la ședință. Domnia, domniei sale îi pare rău că nu poate participa la această ședință pentru a asculta prima prezentare a raportului privind femeile antreprenoare. Vreau, spune doamna Honeyball, să-i mulțumesc doamnei raportor pentru prezentarea aceasta și, de asemenea, pentru buna colaborare cu raportorii din umbră. Suntem cu toții de acord cu faptul că acest, acest raport se ocupă de un domeniu fundamental ca importanță. Este vorba despre un domeniu care nu a fost suficient de bine tratat până în momentul de față. Criza economică și financiară a avut, bineînțeles, un efect dramatic asupra femeilor antreprenori, pentru că a descurajat adeseori femeile uh, în activitățile lor antreprenoriale. Pentru a le ajuta pe femei, e clar că trebuie să implementăm o serie de politici care să contribuie la asistarea uh, femeilor pe calea aceasta a antreprenoriatului. Am uh, a, avut o serie de întâlniri cu doamna raportor, însă bineînțeles că există o serie de domenii care pot să fie îmbunătățite în cadrul ra- raportului. Sunt de acord uh, cu ceea ce se spune în aliniatul 7 și anume că fetele ar trebui să aibă posibilitatea încă din timpul școlii să facă cunoștință cu mediul antreprenorial. Este important ca fetele să fie încurajate încă de la bun început să urmeze această cale. De asemenea, uh, programele de formare sunt esențiale, însă, în același timp, fetele, încă din primii uh, ani, trebuie să fie încurajate să devină antreprenoare. Adeseori, uh, Fetele se simt descurajate pentru că acest, acest domeniu este unul în momentul de față aproape exclusiv uh, masculin. Însă, cu ajutorul uh, programelor de formare și educației, bineînțeles că femeile și fetele pot fi ajutate să își schimbe această părere. Doamna Honeyball a purtat deja o serie de discuții cu doamna raportor, va mai purta cu siguranță altele în viitor și de asemenea va prezenta o serie de amendamente. Doamna ne are cuvântul. Uh, <clears throat> Cred că este o temă importantă și ar fi excelent dacă mai multe femei ar deveni antreprenori în condițiile potrivite, în vremuri de criză când există atâta șomaj și sunt mulți bărbați, dar și femei care încep să lucreze pe cont propriu. Pentru femei poate fi răspunsul la necesitatea de a combina uh, profesia și grija pentru familie. Cred că raportul menționează o seamă de lucruri care sunt bune uh, și anume crearea condițiilor pentru spirit, dezvoltarea spiritului antreprenorial al tinerelor fete, uh, ceea ce ține de mentalitate și dar și de accesul la investiții. Ce lipsește este accesul la drepturile sociale uh, plata pentru Uh, prestațiile pentru handicap, pentru îngrijirea copilului, accesul la mm, îngrijiri uh, ale copilului, dacă ești, de lucrezi pe cont uh, propriu, este mult mai greu să ai acces la instituțiile de îngrijire a copilului. Accentul se pune, cred, pe ceea ce merge bine dar nu putem evita să menționăm și uh, lucrurile uh, care merg prost, de pildă femeile care sunt silite să lucreze pe uh, cont propriu pentru că nu doresc să li se plătească anumite drepturi. Mai sunt și femei pentru care aceasta poate fi o soluție Uh, e foarte neclară situația celor care lucrează la domiciliu. Aș mai fi dorit să uh, aud câte ceva despre proiectele curente ale Uniunii Europene de stimulare a spiritului antreprenorial. Aș fi fost foarte curioasă să văd care sunt rezultatele. Uh, și ca să închei, Voi uh, lua în curând uh, parte la ceremonia acordării premiului uh, în Olanda pentru cea mai bună femeie de afacere a anului. Mulțumim, doamna Cornelis, ați epuizat timpul, doamna Bastos. Mulțumesc, doamna președintă. Voi vorbi cât se poate de repede. În primul rând, felicitări pentru felul în care raportoarea a pus problemele. Vreau să pun în lumină două lucruri. Concentrarea asupra persoanelor cu capacități antreprenoriale, indiferent dacă sunt bărbați sau femei, tineri sau bătrâni, și apoi această inițiativă de a a ajuta femeile să devină antreprenori. Această filozofie propusă de raportoare este o, uh, o filozofie importantă care nici nu stigmatizează și nici nu face o caricatură din ceea ce urmărește Comisia noastră să furnizeze recomandări către statele membre, astfel încât cât mai multe femei să poată deveni antreprenori, întreprinzători pe cont propriu. În fine, chestiunile uh, abordate, accesul la finanțări, aspectul uh, care ține de formare, de instruire, uh, accesul la tehnologiile de comunicare, toate acestea, sintetizat schematic și foarte clar, este ceea ce trebuie să se facă pentru a asigura condițiile necesare pentru ca cât mai multe femei să poată lucra pe cont propriu. Chestiunea finanțării este crucială, s-a explicat foarte bine. Al doilea lucru, instruirea. Aici această instruire în favoarea întreprinzătorilor, trebuie sigur în învățământul secundar, dar și la nivel uh, eh, universitar și trebuie să fie absolut transversală, nu doar eh, o preocupare a uh, școlii, nu? În fine, uh, crearea de uh, cadru în care să se poată face un schimb de bune practici, deci posibilitatea de a se crea de platforme care să poată ajuta femeile uh, întreprinzători uh, să aibă o viață mai ușoară pe plan european, precum și accesul la tehnologia informației și la uh, posibilitatea de a avea date comparabile, cum s-a spus adinauri, de către directoarea acestui institut. Vă mulțumesc. Doamna Escu. Českova. În primul rând, uh, bună seara uh, tuturor! S-ar putea să fiu un exemplu tipic de femeie întreprinzător uh, într-o întreprindere mică sau mijlocie pentru că înainte de a face parte din Parlamentul European, în toată viața mea profesională, am fost uh, întreprinzător. Uh, am fost uh, avocat, uh, consultant juridic uh, pentru întreprinderi mici și mijlocii și deci știu foarte bine despre ce e vorba. În uh, perspectiva mea, în general, în toate statele membre, e nevoie să se vorbească despre faptul că femeile întreprinzători unu, nu au nevoie de stimulente speciale sau de avantaje speciale, dar au nevoie de Uh, un climat de afaceri bun uh, în cadrul societății în care trăiesc, astfel încât uh, să poată împăca viața profesională și viața de familie și să nu fie nevoie să devină dependente de partener, de soț și așa mai departe. De, pur și simplu trebuie să ne asigurăm că ele își pot exercita profesia și cred că e nevoie să se ridice nivelul de conștiință privitoare la aceste probleme și uh, mă bazez pe experiența mea uh, proprie. Mulțumim, doamna Sinclair. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc doamnei Ana Kudakis pentru munca depusă pentru acest raport și, firește, uh, eu uh, voi vorbi din perspectiva uh, din Regatul Unit al Marii Britanii când e vorba de organizații de mici dimensiuni, cu ocazia alegerilor din 2009, au, oamenii s-au mulțumit cu ce există și au declarat că nu avem nevoie de legislație nouă și cred că uh, e cazul să subliniem uh, acest lucru că uh, întreprinderile mici suferă uh, de pe urma legislației actuale. Ele sunt foarte importante în contextul economiei din Marea Britanie și se pare că Curtea Europeană de Justiție a dat anumite hotărâri în care privesc o serie de uh, Uh, femei uh, care au o carieră. Și nu e cazul să coborâm nivelul bărbaților, ci trebuie să ne gândim să le ridicăm pe femei la același nivel în privința drepturilor. Trebuie să înțelegem că e vorba de uh, situații specifice Uh, femeilor și trebuie să încercăm să creăm un sistem nou și modern, gândindu-ne la ceea ce este mai bine pentru ca să se creeze noi locuri de muncă, atât pentru bărbați cât și pentru femei. Doamna Nicolai, vă rog. Mulțumesc. Pentru că este foarte târziu, Cred că nu mai are rost să vorbesc despre acest raport din perspectiva mm, grupului politic ALDE. Vreau doar să o felicit pe doamna raportor pentru activitatea sa. Noi așteptăm un răspuns la două întrebări. Vrem o demonstrație uh, Uh, deci, uh, la întrebarea de ce cel mai bun bărbat pentru un post este o femeie, avem câteva indicii, dar nu sunt uh, complet satisfăcătoare. Și al doilea răspuns ar fi Small Business Act. Cred că în acest raport trebuie să discutăm despre măsuri pozitive pentru a îmbunătăți participarea femeilor în antreprenoriat. În această perioadă de criză este esențial să facem o schimbare pe piața muncii pentru ca femeile să fie mai reprezentate. Avem câteva amendamente, dar le, vor, le vom transmite în scris. Doamna Figureido, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu aș dori să o felicit pe doamna raportor. Cred că dumneavoastră a exprimat uh, câteva idei într-un mod foarte clar. Am avut de altfel ocazia să discutăm despre aceste subiecte pe larg, pentru că în urmă cu trei ani am elaborat un raport cu privire la participarea femeilor în industrie. Eu însă mi-am fost raportor uh, pe această temă. Și la vremea respectivă a fost un subiect foarte important pentru că uh, trăgea un semnal de alarmă asupra problemelor din sectorul industrial, probleme legate de discriminare care continuă să existe sau probleme legate de uh, accesul la anumite industrii dominate de bărbați și de aceea am sprijinit uh, programul Equal. De asemenea, am spus că în acest stadiu ar trebui să acordăm aten- o atenție deosebită micro-întreprinderilor conduse de femei. Dacă aceste microcompanii au probleme, atunci când sunt gestionate de femei, problemele devin și mai mari, mai ales când vine vorba de obținerea de fonduri de la bancă. Pentru că, în general, băncile creează dificultăți uh, mari nu doar pentru IMM-uri uh, în general, ci în special pentru IMM-urile conduse de femei. Deci cred că transmitem acum un mesaj uh, și un semnal foarte important și de aceea aș dori să o felicit pe colega noastră. Știm că, din punct de vedere ideologic, uh, provenim din uh, școli de gândire diferite, dar altfel sprijin raportul dumneiei. Mulțumesc. Doamna Moran, vă rog. Mulțumesc o felicit pe Marina Ianacudakis pentru că uh, raportul a fost uh, foarte bun și pe formă și pe fond. Ne-a captivat pe toți. În al doilea rând, trebuie să insistăm asupra necesității de a însoți rețele de femei uh, la nivel de proximitate, nu doar neapărat prin noile tehnologii. Eu cred că tinerele femei trebuie să se simtă Uh, susținute, uh, bineînțeles, și de noile tehnologii, dar și la nivel uh, local și regional. Cred că ar fi bine să existe rețele de femei întreprinzători pe care să le susținem și noi. Cred că aceasta ar fi o pârghie importantă. Și aș vrea de asemenea să insist asupra unui alt lucru, și anume punctul 11 din raport, care invită statele membre să încurajeze femeile să se implice în camerele locale de comerț. Uh, camerele de comerț și industrie cred că trebuie să se adreseze femeilor și să um, susțină femeile Cred că aceste camere de comerț uh, știu mai mult ce se întâmplă în uh, companii conduse de bărbați decât de femei. Nu cunosc foarte bine interiorul acestor companii, deci cred că este o mișcare dublă, o mișcare din partea statelor și o mișcare din partea camerelor de comerț care trebuie să le abordeze pe femei și să știe mai bine ce fac acestea. Mulțumesc. Îi dau acum cuvântul Comisiei domnul Stanti. Mulțumesc! Comisia susține acest raport al Comisiei dumneavoastră și îi mulțumim doamnei Iana Kudakis pentru colaborare. Aș vrea să menționez uh, rapid două lucruri importante. Avem un apel de propuneri uh, pentru femeile întreprinzătoare din diferitele state membre. Deci dacă sunt persoane interesate, um, le așteptăm să participe. Avem de asemenea și un uh, program uh, pentru ambasadori. Avem 270 de femei ambasadori care promovează modele în domeniul antreprenoriatului. Apoi avem și programul Erasmus pentru uh, întreprinzători. 42% uh, dintre aceștia merg în alte țări și schimbă, fac schimburi de experiențe. 42% sunt femei. Văd uh, că este deja șase și jumătate, iar interpreții trebuie să plece. Așa că le mulțumesc uh, interpreților, spune doamna președintă, iar propunerea mea este ca doamna Iana Kudakis să ne prezinte câteva comentarii finale în engleză, iar noi ne vom strădui să le înțelegem, să le urmărim. Deci nu vom mai avea interpretare începând cu acest moment. Mrs Yanokudakis och tackar samtidigt våra tolkar. Varsågod Mrs Yanokudakis.